Buongiorno a tutti, pregherei di prendere posto. Bună dimineața tuturor, v-aș ruga să luați loc. Declar deschisă această reuniune a Comisiei noastre pentru Industrie, Cercetare și Energie. Am plăcerea să prezidez această primă parte a lucrărilor noastre, care astăzi vizează alegerea întregului birou. Partea pe care o voi prezida este prima parte care vizează alegerea președintelui comisiei noastre, de aceea voi trece și direct uh, la scopul acestei alegeri. Aș dori să urez bun venit tuturor colegilor uh, noi în comisia noastră. Pe lângă le spune bun venit și celorlalți um, membrii titulari ai acestei comisii, cred că se impune să menționăm și înlocuitorii celor care nu pot fi prezenți astăzi. Doamna Iuzol înlocuiește pe domnul Gülk, domnul Dambus îl înlocuiește pe domnul Tajani, președintele Parlamentului, doamna Spiraki o înlocuiește pe doamna Eller. Doamna Țurcanu înloc îl înlocuiește pe domnul Bușoi. Doamna Rodriguez Piniero îl înlocuiește pe domnul Zorinio. Domnul Screlec din partea verzilor îl înlocuiește pe domnul Dalunde. Iată, deci, uh, prezența tuturor membrilor comisiei titulari și înlocuitor și trebuie să verificăm quorumul necesar. Este nevoie de 17 membri și se vede că este întrunit. Și trecem acum la numirea președintelui nostru. Dacă dorește cineva să intervină, domnul Carinț. Mulțumesc, doamnă președinte. Numele PPE propunem pentru președinția acestei comisii pe fostul președinte al Parlamentului și președinte al acestei comisii în ultimii doi ani și jumătate, pe domnul Jerzy Buzek. Înainte de a mă asocia acestor aplauze, îl întreb pe domnul președinte dacă acceptă această nominalizare. Sunt de acord, spune domnul președinte. Acum putem aplauda. întreb dacă mai există alte propuneri de candidatură sau autopropuneri. Văd că nu este cazul. Deci, iată, în absența altor candidaturi, cred că putem uh, folosi procedura cea mai simplă, cea a alegerii prin aclamare. Președintele Buzek este prin urmare ales prin aclamare de toți membrii acestei comisii. Felicitări, domnule Buzek! Vă invit uh, să veniți la prezidiu să vă reluați uh, funcția. Încă o dată felicitări! Uh, uh, thank you very much, all of you. Mulțumesc tuturor, dragi colegi. Pentru mine este o imensă responsabilitate să fiu președintele acestei comisii și o mare plăcere în același timp, vă spun sincer. Am uh, ocupat multe funcții, dar pentru mine această funcție este extrem de interesantă și mă îndreptățește să spun că uh, ultimii doi ani și jumătate din viața mea au fost foarte importanți și foarte interesanți. Sper ca și dumneavoastră să vă placă activitatea la comisia noastră, care, după cum știți, este foarte activă uh, în domeniul energiei. Nouă propuneri legislative, două în trialoguri, șapte Uh, care fac parte din pachetul energiei durabile sunt pregătite pentru dezbatere și trebuie să finalizăm toate aceste uh, texte legislative nouă până la sfârșitul anului. Agenda digitală, unul în trialog, uh, trei privind piața unică digitală, patru plus cercetarea, proiectul Prima, un proiect de o importanță imensă, procedura rapidă. Deci avem în total 14 texte legislative și nouă avize legislative, cel puțin nouă, cel puțin nouă avize pentru rapoarte din proprie inițiativă. Deci, iată, ne așteaptă uh, un volum important de muncă. E de răspunderea mea, uh, dar nu numai a mea, ci și a biroului. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru uh, sprijinul dumneavoastră și pentru munca depusă. Uh, simt acest sprijin constat în timpul și acum putem trece la alegerea vicepreședinților. În primul rând, primul, al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte. Și, așa cum uh, colega noastră, doamna Patricia Toia, avem și uh, mulți uh, supleanți. Mulțumesc, uh, Patricia, pentru că ai prezidat prima parte a reuniunii noastre. ați uh, luat la curent numele supleanților, avem și quorum și deci uh, trecem acum la candidații pentru postul de prim vicepreședinte. Aș dori să știu dacă aveți vreo propunere pentru acest post. Vă rog, domnul Nica, pentru postul de prim vicepreședinte, propunerea noastră este doamna Patriția Toia. Mulțumesc, Patriția. Sunteți de acord? să fiți candidată? Da, sunt de acord, spune doamna Toia. Felicitări atunci, dragi prieteni. Aș dori să știu dacă există vreo contracandidatură. Trebuie să mergem pas cu pas. Se pare că nu sunt contracandidați. Deci, fără uh, contracandidat posibil, atunci uh, nu e nevoie de vot secret, ci putem Uh, să o numim pe Patricia uh, Toia ca prim vicepreședinte prin aclamare. Mulțumim. Acum trecem la postul de al doilea vicepreședinte. Aș dori să știu dacă suntem, există propuneri de candidatură. Domnul Kraslodemski. Aș dori să uh, îl propun pe colegul Franken uh, pentru postul de al doilea vicepreședinte. Sunteți de acord? Stimate domn Hansen, da. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să știu dacă sunt contracandidaturi, dacă dorește cineva să mai facă o propunere. Se pare că nu. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, votăm prin aclamare și de această dată. Mulțumesc foarte mult. Atunci putem trece la al, trece, al treilea post de vicepreședinte. Aș dori să știu dacă aveți uh, o propunere, vreo propunere de numire. Din partea grupului GUE. Domnule președinte, în numele grupului GUE îl propun pe uh, domnul Iubomir Kolicek. Sunteți de acord, domnul Kolicek? Se pare că domnul Colicec uh, nu e prezent, dar ne-a trimis un e-mail prin care ne informa că e de acord uh, cu această numire. Era de acord când s-a scris mail-ul, deci bănuiesc că decizia este încă, uh, încă valabilă. Deci avem uh, o urmă scrisă pentru că ne-a trimis acest e-mail. Mai sunt alte contracandidaturi? Se pare că nu. Deci, Putem vota și de această dată prin aclamare. Pentru domnul Cochlicek. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru postul de vicepreședinte al comisiei noastre, pentru postul de al patrulea vicepreședinte. Aș dori să știu dacă sunt propuneri. Domnul Federle. Domnule președinte, am un nou loc în sală, lucrurile se schimbă la comisia uh, ITRE, înainte eram acolo în mijloc. Din partea noastră, uh, dorim ca domnul Morton uh, Helvig să fie reales ca vicepreședinte. Sunteți de acord cu această numire pentru postul de uh, vicepreședinte cu numărul 4? Da, sunt de acord, domnule președinte. Mulțumesc. Aș dori să știu dacă mai există contracandidaturi. Se pare că nu. Deci și de această dată putem vota prin aclamare, probabil. Mulțumesc. dragi prieteni, nu s-a schimbat uh, componența biroului din uh, primul mandat, din primii doi ani și jumătate. Deci, după părerea mea, vom continua să cooperăm în mod extraordinar. Aș dori să știu dacă vreunul dintre vicepreședinți dorește să spună ceva. Dorește să ia cuvântul. Poate ar fi bine să dăm cuvântul doamnei vicepreședinte. Foarte pe scurt. Ar fi așa o încurajare pentru noi toți. Da, innanzitutto la prima parola di ringraziamento. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și cred că pot spune acest lucru în numele tuturor vicepreședinților. Este un vot care ne onorează. În al doilea rând, trebuie să ne reluăm lucrările. Avem o agendă foarte încărcată în toate privințele, energie, industrie, cercetare, revizuirea la mijlocul perioadei a planului de cercetare. Deci avem mult de lucru, deci se impune să ne apucăm de treabă cât mai repede. Pentru că ne așteaptă în această două parte legislativă finalizarea unor dosare importante. Așadar, urez uh, mult succes și multă putere de muncă tuturor colegilor. Să lucrăm în continuare la fel de bine ca și până acum. Oh, for your... Mulțumim, Patriția, mulțumesc pentru acest discurs succint. Aș dori să îl rog pe colegul Henkel dacă dorește să spună câteva cuvinte. Sper că vom uh, coopera împreună și că ne vom pune eforturile în slujba competitivității industriei europene și mai ales pentru a pune capăt de dezindustrializării care uh, răvășește multe țări europene. Mulțumesc, domnul Petersen. În primul rând, aș dori să exprim recunoștința pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Așa cum ați spus, domnule președinte, și dumneavoastră și uh, ceilalți colegi vom fi extrem de ocupați în următorii doi ani și jumătate, mai ales uh, uh, în ce privește dosarele energetice. Începem chiar în această dimineață, deci sper să avem o cooperare constructivă minunată cu toții. Mulțumesc! Am terminat prima parte a ședinței noastre, reuniunea constitutivă, la fix. Deci putem trece la așa numită obi reuniune obișnuită a reuniunii a, a comisiei noastre. Procedurile obișnuite sunt extrem de importante. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt alte observații, atunci considerăm uh, ordinea de zi adoptată fără modificări. La comunicările președintelui aș dori în primul rând să spun încă o dată bun venit noilor membri ai Comisiei ITRE. Nu toți sunt prezenți uh, în sală, nu cu toți au participat la alegeri, deci îi voi numi pe noi membri din comisia noastră mâine, înainte de sesiunea de vot, pentru că toți cei care nu au fost uh, membri cu drepturi de pline uh, în urmă cu 5 ani, de exemplu, sau în uh, ultima jumătate de mandat. Deci ați venit încă o dată în rândul nostru, mă bucur de acest lucru. Și președintele Parlamentului este membru cu drepturi de pline al comisiei noastre. Mm, deci o să citesc numele tuturor membrilor și îi vom aplauda pe noi colegi care ni s-au alăturat mâine la ora 10 uh, dimineața înainte de vot. Acum trecem la primul punct de până de zi, digitalizarea industriei europene, examinarea proiectului de raport, un prim schimb de vederi, a avut loc în 12 octombrie 2016 pentru acest uh, raport din proprie inițiativă, pentru care Comisia noastră și Comisia CULT uh, în baza uh, um, articolului 53 plus și mai există două comisii care vor avea un aviz obișnuit. Raportorul nostru este Reinhard Bütikofer. Reinhard, îmi cer scuze încă o dată pentru că data trecută la reuniunea noastră cu domnul Oettinger a existat o neînțelegere și nu i-am dat posibilitatea să uh, spună tot ce era nevoie pe acest subiect. Deci, dragă Reinhardt, iată, îmi cer încă o dată scuze și îți acord cuvântul ca să ne prezinți acest proiect de raport. Digitalizarea industriei europene. Ai cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, și eu aș dori să vă felicit pentru că vă continuați mandatul de președinte al comisiei noastre. Apreciez enorm tot ce ați făcut și uh, mulțumesc și pentru observațiile pe care le-ați făcut. E o mare plăcere pentru mine să am ocazia de a uh, mă ocupa de um, această strategie a digitalizării industriei europene ca prim subiect pe care îl abordăm în a doua jumătate a mandatului uh, comisiei noastre. și probabil că toată lumea a avut ocazia să citească proiectul de raport. Acum uh, nu o să intru în amănunte, o să evidențiez doar câteva aspecte care, cred eu, sunt foarte importante sau ar putea deveni extrem de importante. Și după aceea aș fi foarte interesant, uh, mai ales aș fi interesat să ascult uh, poziția raportorilor alternativi și a celorlalți colegi. voi avea patru uh, teme pe care le voi aborda. În primul rând, care este filozofia generală pe care Uniunea Europeană ar trebui să o urmărească în, acest, în această strategie privind uh, digitalizarea industriei. E evident că voi susține punctul de vedere că avem nevoie de o strategie uh, integrată a digitalizării, la fel ca și Comisia Europeană, care tocmai și-a publicat comunicarea uh, în acest domeniu, deci uh, digitalizarea industriei europene. Cred că trebuie să sprijinim uh, această abordare. digitalizarea va fi extrem de importantă, uh, având în vedere provocările economice cu care Europa se confruntă, iar uh, raportul, în uh, primul său capitol, încearcă să identifice tocmai o parte din aceste provocări. Eu cred că digitalizarea va permite Europei, de exemplu, să promoveze economia uh, circulară. Cred că digitalizarea va uh, putea promova energia, eficiența energetică, uh, trebuie să facem și legătura cu politica de investiții, cu inovarea socială și așa mai departe. Structura guvernanței și, de fapt, uh, cred că ea trebuie să facă parte integrantă din filozofia acestei strategii. Nu ar trebui să se bazeze pe Uh, supracentralizare. Din contră, ar trebui să avem o coordonare la nivel de inițiative naționale și de platforme pentru a uh, folosi la maximum uh, diversitatea existentă în Europa, dar și pentru a Uh, pune în comun eforturile și pentru a uh, uh, progresa prin cooperare. Și din acest punct de vedere, cred că, cred că este foarte important să ținem cont de diversi, diversi actori implicați și sper că și pe acest principiu ne vom pune de acord. E nevoie de condiții cadru adecvate pentru a promova această strategie a digitalizării industriei europene, deci infrastructura este și ea foarte importantă și poate comisia noastră ar putea transmite un semnal conform căruia uh, ne-am bucura dacă finanțarea din uh, FACE, din Fondul European pentru Investiții Strategice, ar putea fi orientată înspre consolidarea strategiei de digitalizare. De asemenea, Consider că e foarte important să acordăm o atenție sporită rolului IMM-urilor în domeniul modernizării și al inovării. În al treilea rând, din punct de vedere tehnologic, există totuși o serie de chestiuni uh, care ies în evidență, precum uh, securitatea cibernetică, care ar putea să fie un domeniu uh, foarte pregnant pentru Europa în domeniul digitalizării și sper ca toți colegii să sprijine de asemenea și faptul că e nevoie de o strategie de normalizare, de standardizare, pentru că Europa în trecut a înregistrat multe succese uh, cu această abordare bazată pe normalizare Uh, avem o tradiție valoroasă în acest domeniu și cred că ar trebui să, să continuăm uh, în aceeași direcție. Dar mai există și alte chestiuni care se pun în mod uh, nou, în mod inedit. De exemplu, există o temă care a făcut obiectul dezbaterii publice, care s-ar putea să afecteze și activitatea noastră. Investițiile străine directe în Europa care încearcă să achiziționeze uh, uh, firme uh, sau avantajul competitiv al Europei și trebuie să vedem dacă nu am, ar trebui să găsim o nouă abordare pentru a ne asigura că um, interesele strategice ale Europei sunt uh, ocrotite. Și în fine, bineînțeles, mai există și dimensiunea socială, și aici vorbim despre competențe, formare, învățământ, inovare socială și încă o dată, nu putem să ne permitem să avem o abordare îngustă, ci trebuie ca uh, în programele școlare să se predea uh, digitalizarea chiar din frage de pruncie și uh, formarea profesională digitală trebuie să fie sprijinită. Mulțumesc! Mulțumesc acum uh, raportorilor alternativi cu care am uh, cooperat uh, foarte bine, mi-au trimis sfaturile lor și sperăm să finalizăm cu succes pentru a obține un rezultat bun pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Președintele, ați vorbit mai mult decât ne așteptam, dar <laughs> n-am fost suficient de curajos ca să vă opresc. Acum trecem la raportorii alternative. Avem o listă lungă de astfel de raportori. Doamna Salini, acum, în numele grupului PPE. Și grație, buongiorno. Mulțumesc, bună dimineața și în primul rând aș dori să mulțumesc domnului raportor Buti Köper. Ca și grup, PPE apreciem începerea lucrărilor pe marginea acestui dosar uh, important. Iar acest prim proiect de raport, așa cum ne-a fost uh, prezentat, uh, este de natură să putem subscrie la el, la fel ca și ideile prezentate acum în introducere. Propunerile pe care aș dori să le avansez în această fază inițială sunt în număr de patru. În primul rând, trebuie să introducem în aceste demersuri și celelalte eforturi făcute de Comisia ITRE în ceea ce privește industria creatoare, ca și o îmbogățire a acestui document. În al doilea rând, așa cum spunea și domnul raportor, trebuie să fim foarte preciși în ceea ce privește instrumentele de finanțare. Pentru că există Orizont 2020, toate fondurile structurale și de coeziune și fondurile destinate ocupării tinerilor. Deci, sunt foarte importante și instrumentele de finanțare uh, și este important să fie unele special destinate acestui proiect. Un domeniul social, unul din pilonii pe, asupra căruia dorim să ne concentrăm se referă la educația digitală, la depășirea discrepanțelor între cerere și ofertă. Instrumentele sunt diverse de cele care vizează trecerea de la școală la uh, un loc de muncă și, de asemenea, uh, preluarea studenților din universități în uh, piața muncii. Și, bineînțeles, mai există aspecte și care țin de colaborarea dintre fonduri publice și private. <clears throat> În ceea ce privește piața muncii avem păreri care merg oarecum în aceeași direcție, chiar dacă plecăm de la baze diferite, însă există o retorică puternică vis-a-vis -vis de întrebarea dacă digitalizarea va duce la o reducere a numărului de locuri de muncă sau nu. Însă se vor crea locuri de muncă cu noi caracteristici, cu mai mare competență inovatoare. Noi uh, aici vrem să ajungem la alte tipuri de locuri de muncă cu competențe sporite, nu la reducerea acestora. Un exemplu pe care aș dori să-l dau este cel al Italiei, în special din nordul Italiei, unde IMM-urile, pentru că și despre acest lucru s-a vorbit, reprezintă inima inovării economiei, dar sunt cele care sunt cel mai puțin pregătite în momentul de față să facă față acestei provocări a digitalizării. Și aici avem nevoie de instrumentele necesare pentru ca IMM-urile să rămână în centrul procesului inovator și să le ajutăm așadar prin instrumentele de care dispunem pentru ca ele să fie și în continuare principalul interlocutor al marii industrii. Mulțumesc foarte mult. Acum doamna Patriția Toia din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu pentru început să subliniez importanța eh, muncii depuse de domnul Butikofer în elaborarea acestui prim proiect de raport. A ținut cont de toate aspectele prezentate, s-a întâlnit cu raportorii din umbră și se regăsesc uh, multe din uh, aspectele notate de noi aici. Cred că vom ajunge la o bună finalizare a acestui dosar, îmbogățind acest proiect de raport cu aspecte suplimentare. Infrastructură, investiții sunt uh, aspecte importante, dar aici mai se impune adăugarea încă unui pilon, cel al competențelor. Pentru că acest lucru afectează și uh, domeniul social. Trebuie să existe această interfață între viața reală producătoare și competențele la nivelul resurselor umane. Și așa cum s-a spus și de domnul Butiköfer și de domnul Salini, toate studiile spun că se poate ajunge la o reducere de 8 milioane de locuri de muncă în uh, Europa și acest lucru nu trebuie să se întâmple la această trecere în era digitală a economiei. Există însă o oportunitate pentru alt uh, tip de populație. Nu vor fi aceiași oameni, pot fi fii și fiicele lor, care să beneficieze de aceste noi locuri de muncă. Însă acest lucru presupune o educare corespunzătoare, includerea în programele de învățământ a acestor uh, teme. Deci uh, ar trebui adăugat acest lucru la ceilalți trei piloni menționat. Și aș dori să mai tez alte două lucruri. Ideea Comisiei de a crea aceste hub-uri și centre de inovare, în alte țări uh, se numesc și centre de competențe, deci aceste centre trebuie să țină cont de faptul că aceste Apoi trebuie să fie și centre de excelență, trebuie să fie o interfață și cu industria, trebuie să plece de la inovare, dar apoi să însoțească inovarea și în continuare. De asemenea, este nevoie de definirea unor standarde reale. Sunt unii care promovează astfel de standard, alții spun că nu sunt uh, utile aceste standarde și solicită standarde deschise, astfel încât uh, toată lumea să aibă acces, inclusiv IMM-urilor, astfel încât să nu existe un fel de monopol a acestor standarde de către pentru firmele mari. Aici uh, Trebuie discutat acest lucru. Apoi, cred că plecând de la acest proiect de raport putem face treabă bună, incluzând uh, toate contribuțiile colegilor. Uh. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Toșenovski din partea ECR. Panu zpravodaji za předložený text, eh, návrh Mulțumesc domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest uh, text, uh, care mi se pare foarte bun și care preia elemente esențiale. E vorba de un text echilibrat care oglindește situația actuală în domeniul acesta al trecerii spre o industrie digitalizată Mă refer la cloud computing, mă refer la internetul obiectelor, figurează în text precum, acestea figurează în text, precum și alte elemente. Se subliniază de asemenea și rolul întreprinderilor mici și mijlocii, care au un, uh, un rol uh, foarte important în economia europeană. Se menționează de asemenea cercetarea, investițiile, inovațiile. Acestea trebuie să fie accesibile și pentru IMM-uri. Aici uh, e un element crucial. Aș dori să fac observație totuși. Comisia, în comunicarea sa, a făcut trimitere la industria autovehiculelor. S-a referit la motoare, s-a referit la mașinile uh, inteligente și e clar că acest domeniu trebuie să fie văzut în concordanță cu proiectul Galileo, trebuie să pierdem din vedere această legătură, pentru că e vorba de un domeniu care poate reprezenta niște oportunități esențiale în materie de comunicare. Avem uh, EGNOS, Copernicus, Galileo, iată, tot atâtea proiecte uh, spațiale care reprezintă, de fapt, infrastructuri și tehnologie ce ne-ar permite să transpunem în fapt aceste proiecte de aceea n-ar trebui să le omitem în acest raport, având în vedere că vor juca un rol esențial în domeniile precum ar fi telecomunicațiile. Avem de asemenea și acel space check la care Comisia s-a referit și care poate ar trebui să fie prezentat într-o propunere legislativă în așa fel încât să nu uităm nici acest element deosebit de important și legătura importantă ce trebuie făcută între aceste proiecte și diferitele programe de cercetare. Mă bucur în calitate de raportor din umbră să pot colabora cu raportorul principal. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Cora Van Heusen. Mulțumesc, domnule președinte, și noi uh, vrem să vă îl uh, salutăm pe domnul Buticofer și să-i mulțumim pentru munca depusă, eforturile făcute deosebite și îmi place tonul foarte pozitiv și accentul pus pe oportunitățile pe care le reprezintă digitalizarea. Pentru că, da, cu toții suntem de acord că digitalizarea este o cerință cheie pentru a avea competitivitate la nivel global. Dincolo de cele spuse de colegi, Uh, evident, mai există toate problemele legate de piața muncii și mi-a plăcut faptul că domnul Butikofer s-a concentrat pe latura pozitivă. Putem să ne gândim, spre exemplu, că, uitați, un exemplu din țările de jos. O întreprindere a fost închisă, cineva a, a cumpărat-o și persoana care a cumpărat întreprinderea a redeschis-o și a angajat 400 de persoane în plus. Pentru că uh, Știm că există costuri foarte ridicate în Europa și asta în trecut a dus la pierderea multor locuri de muncă. Însă, observăm că aceste chestiuni legate de costuri nu mai sunt elementul principal de luat în considerare pentru angajatori în momentul de față. Lucrurile s-au schimbat și asta e important de notat. Un alt aspect, pentru a mă referi la raport, uh, am putea să subliniem și alte aspecte Standardizarea, spre exemplu. Și știu că împreună cu domnul Henkel, domnul Buticăfer au făcut o treabă extraordinară pe acest subiect în ultimele luni. Și ce am putea adăuga în raport ar fi cloud computing. Asta încă nu e menționat în raport, însă cloud reprezintă de asemenea și o, o, o trăsătură de performanță, care va fi un instrument deosebit de important în digitalizare. Uh, pentru că e vorba și de uh, acel design în trei dimensiuni, modelizarea, testarea. Totul se poate face prin ordinator și prin calculatoare și asta va fi ceva deosebit de important pentru industrie. Și, evident, putem face aluzie și la internetul obiectelor, care de asemenea este important în perspectiva aceasta a digitalizării industriei. Și alți colegi s-au, s-au, uh, s-au uh, referit la acest lucru și apoi, evident, toate obiectele conectate. Iată un element important. Și Domnul Toșenovski a spus deja acest lucru, îl subliniez și eu încă o dată. Conectivitatea este importantă. 3G, 5G, uh, tehnologiile prin satelit, pentru că e clar că și uh, uh, cosmosul este foarte important în acest domeniu și cercetarea spațială și în final, suntem de părere că ar trebui să fim foarte prudenți în momentul în care vorbim de un noi structuri de guvernanță. Cred că cel mai bine ar fi să favorizăm o dezvoltare pozitivă și să nu provocăm mai multă birocrație. În orice caz, vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest text. Domnul președinte, mulțumesc și acum doamna Lopez din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Revoluția industrială a avut un impact asupra unor sectoare, cum ar fi serviciile și comerțul. Dar, în mod inevitabil, această nouă revoluție va duce, digitalizarea va duce la modificarea structurii industriei europene. Și aceasta e din ce în ce mai robotizată și digitalizată. Industria, fără nicio îndoială, este coloana vertebrală a modelului de producție. Și nu uitați luptele uh, lucrătorilor pentru a obține drepturi și e clar că nu putem să abandonăm industria și nu putem lăsa doar în seama forțelor ce acționează pe piață. Și raportul merge într-o direcție potrivită și sperăm să întărim acele aspecte legate de investițiile publice și legate și de drepturile lucrătorilor. Evident, din punct de vedere tehnologic este important ca cheltuielile publice să asigure această convergență și această dezvoltare tehnologică a regiunilor mai izolate și mai uh, cu întârziere în dezvoltare. Mă gândesc la anumite regiuni din Spania. Și e clar că sectorul public, sectorul privat trebuie să fie uh, cooptate și să ducă la crearea unor locuri de muncă de calitate, să se mențină de asemenea și controlul asupra cunoștințelor și conținutului digital ce va fi creat și să evităm ca acestea să fie concentrate în, în mâinile unor întreprinderi doar de aceea e nevoie de o participare sporită a interlocutorilor sociali, trebuie să existe formare digitală, trebuie să fie recunoscute anumite noi meserii, în așa fel încât să anticipăm modificările și să asigurăm o digitalizare care să fie justă și echitabilă și din punct de vedere social. Mulțumesc și din partea ENF, doamna Barbara Capel. Din păcate nu se aude microfonul vorbitoarei. Probably broken. Your microphone. Probabil că microfonul dumneavoastră e defect. Schimbați microfonul. Better. okay. <laughs> Testa funcționează. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru că avem în fața noastră un proiect de raport echilibrat se trag și concluziile care se impun, se arată și șansele oferite de o piață digitală care constituie baza pentru digitalizarea economiei europene. S-au numit punctele importante astăzi deja investițiile străine directe, de pildă, care pot fi intensificate prin digitalizare. Punctul 14 din raport se atrage atenția asupra faptului că astăzi trebuie să avem o abordare sensibilă mai ales dacă ne uităm câte întreprinderi din domeniul tehnologiilor înalte uh, au proprietari, de fapt, din afara pieței interne, chiar în Germania, de pildă. Apoi, trebuie pus accentul și pe o uh, creare de rețele uh, în Europa, dar și în afară. De asemenea, trebuie să conștientizăm populația de faptul că uh, Digitalizarea este ceva bun, dar nu constituie o amenințare. Da, se vor pierde anumite locuri de muncă, dar multe milioane de locuri de muncă se vor putea crea în următorii ani pe baza digitalizării. Un alt aspect uh, bine subliniat în raport este uh, Uh, cel legat de IMM-uri, care trebuie de asemenea să profite de pe urma digitalizate și nu doar firmele mari. Și aici uh, Uniunea Europeană trebuie să-și păstreze calitatea de lider în anumite tehnologii cheie. De asemenea, trebuie făcută legătură și cu alte rapoarte ale Parlamentului, de pildă cel care vizează standardizarea și normarea, Mie mi se pare important ca acest aspect să fie subliniat uh, și mai mult în acest raport din proprie inițiativă. De asemenea, potențialul uh, tehnologiilor cu volumuri mari de date și a internetului lucrurilor. Apoi uh, este nevoie de o infrastructură informatică extinsă care să garanteze funcționarea acestor tehnologii, și, evident, și tehnologia 5G. Deci, potențial există foarte mult. Mulțumesc foarte mult! Am o listă foarte lungă de oratori înscriși la cuvânt, așa că v-aș ruga pe fiecare, foarte pe scurt, un minut maxim. Mai întâi pe listă, domnul Lange, vă rog. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să vă felicit pentru realegeri în această funcție. Cred că raportul domnului ar constituie o bună bază de plecare, dar m-aș mai referi la alte trei puncte. Știm că digitalizarea presupune și o dematerializare. Uber, de pildă, cea mai mare firmă de taxiuri din lume, nu deține niciun singur taxiu. Și această situație trebuie formulată ceva mai pregnant, tocmai pentru uh, susținerea IMM-urilor, în sensul de a spune că avem nevoie de niște platforme neutre, să ne gândim și la varianta cloudurilor europene și să ne gândim mai bine cum anume vom aborda transformările structurale. Cred că în ultima parte a raportului trebuie totuși să punem accentul mai mult uh, pe capacitatea de a își expune propriul punct de vedere a celor afectați, apoi chestiunea utilizării datelor, uh, de asemenea, trebuie să ne referim și la acordurile de liber uh, schimb cu o clauză corespunzătoare. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să vă felicit pentru realegerea dumneavoastră ca și președinte și, pe de altă parte, aș dori să îl felicit pe raportor. Da, în acest proiect recunosc că există elemente importante, mai întâi protecția întreprinderilor digitale sensibile uh, față de investițiile străine, cum ar, uh, așa cum fac de altfel și uh, Statele Unite ale Americii, aliniatul 14, fixarea unor praguri minime de cercetare pentru întreprinderile care primesc finanțare o analiză referitoare la cibersecuritate. Asta mi se pare absolut ceva fundamental. Și sunt de părere că digitalizarea reprezintă o șansă extraordinară pentru a relocaliza în Europa un anumit număr de întreprinderi, de activități deci e o șansă. Noi trebuie să fim lideri în domeniu, noi ca și Europa. Și în acest sens avem anumite avantaje. E clar că trebuie să ne gândim care este valoarea adăugată. Uh, microprocesoarele reprezintă un element fundamental în materie de valoare adăugată. Și cer de asemenea să analizăm și chestiunea legată de proprietate în ceea ce privește datele. Trebuie să știm cui anume vor aparține toate aceste date. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Și acum, domnul Blanco Lopez. Cu microfon, vă rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe raportor pentru propunerea sa de raport. În mod sincer, cred eu că atinge acele puncte cheie într-un domeniu decisiv pentru viitorul industrial din Europa și în cazul uh, pieței muncii, pe de o parte, e vorba de digitalizare și e clar că e nevoie de lucrători deosebit de calificați. Și studiul Comisiei, din păcate, dezvăluie că 40% din lucrători europeni au un nivel insuficient de competențe digitale și 850.000 de lucruri de muncă vor fi fără uh, acoperire din cauza acestor uh, lipse de competențe. Mai mult decât atât, digitalizarea va avea un impact și asupra dispariției anumitor locuri de muncă și e vorba de modificări profunde în politica uh, noastră de formare a lucrătorilor. De aceea e nevoie de un mediu adecvat propice investițiilor, dezvoltării rețelelor, a telecomunicațiilor pentru a acoperi acele deficite care au mai rămas și să facem eforturi și în materie de standardizare, în așa fel încât să avem o abordare echilibrată peste tot în Europa. E clar, de vorba de multe subiecte, în orice caz voi încerca să le abordez prin amendamente, să le abordez și prin amendamente. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și urmează domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit și eu la rândul meu pentru alegerea dumneavoastră. E clar că digitalizarea e un subiect deosebit de important. Și din acest motiv este foarte important ca cetățenii să ni se alăture, să fie alături de noi, să fie implicați în acest proces. Și trebuie să ne gândim la protecția datelor și regulamentul aferent, care este deosebit de important în acest sens, pentru că multe din date nu sunt foarte, nu se știe foarte clar cine, le va, cine va fi proprietarul, cine le va poseda. Și nu uitați că vom avea o piață unică digitală și toate aceste aspecte trebuie abordate. Și apoi, evident, problema formării. Oamenii trebuie să fie formați mulți oameni se simt lăsați în urmă, lăsați pe marginea drumului și e clar că s-ar putea ca această tendință să se accentueze din cauza digitalizării. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum doamna Cumpula Natri. Mulțumesc, domnule președinte. Tot nu avem mult timp la dispoziție, însă sunt de acord cu toți colegii care au spus că e vorba de un raport echilibrat, uh, exhaustiv și e clar că acest dosar nu este separat și de societate în general și de viitorul societății. Digitalizarea va reprezenta o provocare și există studii în domeniu care demonstrează că industria nu investește suficient și că dacă nu investim suficient, industria va dispărea din Europa. Deci e clar, să sperăm prin digitalizare că vom menține industriile și locurile de muncă pe care le avem în Europa, dar trebuie să investim în modernizare, trebuie să investim în noile tehnologii, pentru că de fapt asta înseamnă digitalizarea. Pentru că, evident, s-a menționat de asemenea și competențele, formarea. Însă, ceea ce nu a fost menționat deocamdată și mie mi se pare că este foarte important în acest proiect de raport, îl reprezintă integrarea orizontală. Uh, nu numai a produselor la nivel industrial, ci și logica în general. Uh, ce putem face? în materie de eficiență, în materie de fluxuri uh, industriale, de utilizarea materiilor prime, felul în care concepem produsele. Eu, ca și consumator, vreau să mm, comand ceva la nivel industrial care poată, să poată fi uh, descărcat pentru mine și să fie disponibil. Apoi există toată partea logistică, care, de asemenea, trebuie să fie foarte integrată și am înțeles că va exista un nou departament la Comisia Europeană care se va ocupa de acest uh, subiect. Acum, noi la Parlamentul European nu știu dacă ne dorim întotdeauna să fie din ce în ce mai multe unități în cadrul Comisiei Europene care se ocupă de aceste subiecte, pentru că s-ar putea să fie departamente foarte separate unele de altele. Mulțumesc, urmează domnul Roilu. Aș dori să mai adaug doar o singură idee în urma acestei discuții. Mi-aș dori să evoluăm în final uh, mai ales șansele și aspectele pozitive și nu să ne concentrăm prea mult asupra punctelor slabe. Sigur că la orice schimbare există și mari provocări, dar uh, în centrul atenției noastre trebuie să fie ideea că este o șansă pentru industria europeană, dar este o șansă și pentru oameni această digitalizare. Se vorbește mult prea rar de aceste lucruri. Vreau doar să fac această observație pentru că deseori eh, se mai tot adaugă încă o problemă, încă o problemă. Noi accentul trebuie să-l punem pe șanse. Mulțumesc, eh, stimate coleg, pentru observația dumneavoastră. Domnul Kohicek, cel de-al treilea vicepreședinte ales, care a fost votat prin aclamare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pe dumneavoastră, deși și pe ceilalți vicepreședinți și aș dori să le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată. <clears throat> S-au semnalat o serie întreagă de lucruri interesante în acest raport. Domnul Șenovski spunea că trebuie să ținem cont și de tehnologia spațială. Eu aș spune că dacă vrem să susținem IMM-urile în demersurile de digitalizare, trebuie să le punem la dispoziție baze de date științifice, pentru că altfel trebuie plătite taxe uh, mari pentru accesul la astfel de baze de date. Eu cred că trebuie menționat și acest lucru în acest raport. Dacă, trebuie, dacă vrem să ajutăm IMM-urile, trebuie să facem ceva pentru ele. Și accesul la astfel de baze de date nu trebuie să rămână la fel de costisitor ca astăzi. Astăzi este o investiție mare pentru companii să aibă acces la aceste baze de date științifice. Eu cred că ar trebui să facem ceva în această privință pentru că altfel nu le putem ajuta. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum ești solicitat reprezentantului Comisiei domnului Max Hemke din partea DG Connect să facă câteva observații succinte vis-a-vis -vis de discuția avută. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră și comentariile utile pe care le-ați exprimat, pe care Comisia le consideră a fi în direcția în care a fost lansată altfel și comunicarea Comisiei. Este așadar uh, o oportunitate de a se profila ca lider pentru Europa și de a nu pierde bătălia. Suntem însă conștienți și de aspectele sociale pe care le presupune transformarea digitală, care a fost menționată de diversi vorbitori chestiunile sociale care vizează locurile de muncă, dar și acceptanța în rândul populației a transformării digitale sunt aspecte importante. Nu aș dori să intru acum pe fondul dosarului, vreau însă să punctez că în paralel progresăm, avem un forum pentru actorii implicați care urmează să se întâlnească săptămâna viitoare la Essen pentru a discuta aceste chestiuni. Apoi, urmează să lansăm platforma platformei, care să fie un punct de plecare pentru Industrie 4.0, undeva în martie. Și aș dori să vă invit să participați la această zi digitală care se va desfășura la nivel ministerial. Mulțumesc foarte mult. Iată o intervenție scurtă din partea Comisiei Europene. Domnule raportor, iată un consens în ceea ce privește raportul dumneavoastră, fără critici. Sunt surprins. V-aș ruga câteva observații pe final, dar cât se poate de succinte, pentru că domnul vicepreședinte al Comisiei așteaptă afară și depinde de dumneavoastră Uh, cât de repede îl putem invita în sală. Domnule președinte, doar două propoziții din partea mea. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile formulate. Eu am auzit în aceste intervenții și câteva critici uh, și aș dori să-i mulțumesc domnului Roil în acest sens, însă cred că vom putea avea o abordare cât se poate de constructive pe viitor. Mulțumesc foarte mult! 30 ianuarie, ora 12, este termenul de depunere al amendamentelor. 30, 30 ianuarie. Iar votul este prevăzut pentru 25 aprilie 2017. Atât, dragi colegi. Acum îl putem uh, invita pe domnul vicepreședinte în sală. Thank you. Uh, uh, well, uh, sorry, Mr. Vice President, we kept you waiting uh, in front of our door for three or four minutes. Four minutes, okay? Fine. Uh, well, very precisely, but... Uh, ne cerem scuze pentru această mică întârziere, nu începem chiar la fix, însă am avut o dezbatere extrem de interesantă în ceea ce privește digitalizarea industriei europene. Și putem trece la un alt subiect, la fel de important, extrem de important de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, Uniunea Energiei. Sunteți uh, Mm, ca și noi, competenți exclusiv pentru uh, Super nu împărtășim cu nimeni toate aceste competențe, comisia noastră. Dumneavoastră ne veți uh, prezenta uh, energie curată pentru toți uh, europenii și știm foarte bine că 90% din propunerile legislative pentru Uniunea Energiei uh, sunt în discuție la Parlamentul European, uh, chiar și în uh, trialog. Deci uh, nu pot decât să vă uh, Uh, felicit. Deci, um, acest pachet uh, energie curată pentru toți europenii a fost adoptat în 30 noiembrie și am avut uh, o dezbatere deja, deci am lansat o dezbatere amănunțită pe acest subiect, iar pachetul de compromis reprezintă o propunere cheie pentru a îmbunătăți Uniunea Energiei. Și considerăm și pentru finalizarea pieței unice energie Avem opt propuneri legislative care acoperă domeniul eficienței eh, energetice, sursele regenerabile, piața electricității, guvernanța și alte subiecte importante. Și aș dori să spun că ne-am uh, limitat uh, doar la șapte propuneri legislative pentru că ne-am dat seama că e mai bine să fuzionăm două propuneri extrem de importante, uh, concepția pieței de electricitate și concepția pieței energetice. Vicepreședintele ne va prezenta o situație, situația de ansamblu în ceea ce privește raportul anual privind Uniunea Energiei deci pachetul energii curate și raportul privind starea uh, Uniunii, pe care Comisia îl va adopta în 1, ianuar, în 1 februarie pentru a uh, face un bilanț al uh, eforturilor uh, făcute în acest domeniu. E al doilea acest raport de la uh, adoptarea strategiei uh, Uniunea Energiei. Primul raport a fost adoptat în noiembrie 2015. Mm, ieri am avut o reuniune foarte interesantă, o reuniune lungă, mai bine de două ore a durat, cu vicepreședintele Comisiei care se ocupă de uh, Forumul European al Energiei, mulți uh, reprezentanți ai uh, industriei europene, ai, statele membre au participat, bineînțeles, ai Uniunii Europene, au fost și eurodeputați acolo, a fost o dezbatere foarte interesantă, însă avem, iată, uh, întrunirea oficială și uh, uh, obișnuită cu domnul comisar uh, care ne va prezenta aceste subiecte atât de importante. Deci mulțumim, domnule vicepreședinte, pentru prezență. Bun venit la Parlamentul European, chiar dacă sunteți un interlocutor permanent al nostru în calitate de reprezentant al Comisiei Europene. Vă urăm totuși bun venit și mult succes cu uh, discursul dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte Buzec, stimați eurodeputați, uh, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație pe care mi-ați adresat-o și pentru posibilitatea pe care mi-o acordat să continuăm dezbaterea care a început la sfârșitul anului trecut. Uh, Uh, odată cu pachetul pentru energia Uniunii Europene cel mai mare. Însă, înainte de a intra în detalii, am auzit veștile bune din această dimineață. Atât președintele Buzet cât și vicepreședinții uh, au fost realeși. Felicitări pentru această numire uh, și așteptăm cu nerăbdare să continuăm această minunată cooperare pe care am instituit-o la începutul acestei, acestui mandat parlamentar. Așa cum uh, spunea și domnul președinte când a mm, precizat uh, propunerile pe care le-am publicat în luna noiembrie, știți că acest pachet uh, a primit nume diferite, a fost numit pachetul pentru iarnă, pachetul Uniunii Energetice, pachetul Energiei Curate, unii l-au numit chiar Jumbo Package, package pachetul imens dar colegii de la comisie mi-au reamintit că dacă vorbești de avioane, cea mai bună descriere ar fi Airbus A380, pentru că e un avion modern, curat, este eficient din punct de vedere energetic, este fiabil și mai ales este european. Iar mi-a plăcut această descriere și uh, dacă citiți acest pachet, vă dați seama că va avea un impact imens asupra angajării, asupra creșterii. S-ar putea să genereze 1% de majorare a PIB-ului în următorii 10 ani. Uh, ar putea aduce 177 de miliarde de euro de investiții suplimentare în economia noastră și cu siguranță ar putea îmbunătăți viețile uh, cetățenilor prin promovarea uh, clădirilor curate din punct de vedere energetice, ar combate sărăcia și ar asigura tarife competitive pentru consumatorii noștri. De ce sperăm că acest pachet să aibă un impact atât de puternic? Pentru că Ehm, sfera sa de aplicare este foarte imensă și mulți au făcut chiar uh, glume, au spus că acest pachet este <laughs> mai lung decât Biblia și pe aripile vântului combinate, însă era necesar pentru că ce dorim noi să vă propunem, uh, să punem pe tapet, e un pachet cuprinzător, un pachet uh, care să fie coerent, uh, uh, să fie cu substanță, cu miez și deci am venit cu opt propuneri legislative și trei nelegislative și mă bucur de faptul că președintele Buzek s-a referit la felul în care vom aborda acest pachet. Pentru că e foarte important să nu ne axăm doar pe un capitol sau o secțiune, ci să vedem care ar fi uh, transformarea uh, de ansamblu generală pe care o propunem. Și cred că dacă împreună îl vom implementa, vom avea tranziția cea mai profundă și schimbarea cea mai profundă a sistemelor europene de energie de la conceperea lor, în mod uh, centralizat, în urmă cu 100-150 de ani și pe bază de hidrocarburi. Sigur că e nevoie de uh, fir un fir călăuzitor și deci uh, ne-am axat logica acestui arhitectură, acestui pachet, pe trei teme principale pe care să le comunicăm cetățenilor. În primul rând, ă, trebuie ca cetățenii să înțeleagă că pentru noi eficiența energetică este foarte importantă, pentru că energia ă, regenerabilă este cea mai ieftină și cea mai curată. Apoi să rămânem lideri la nivel mondial în domeniul ă, energiilor regenerabile și apoi să îmbunătățim reglementările astfel încât să stimulăm energiile regenerabile în toate domeniile domeniile. Și apoi, uh, trebuie să luăm măsuri uh, care să dea mai multă putere consumatorilor europeni și să le ofere o protecție mai, mai bună. Am avut un prim schimb de vederi uh, la plenarea din uh, decembrie 2016 și am studiat cu mare atenție reacțiile grupurilor dumneavoastră și intervențiile oficiale ale grupurilor la acest pachet și aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru sprijinul general pe care l-ați adus acestui pachet, toate grupurile politice. Bineînțeles, fiecare grup se axa pe anumite părți din pachet în funcție de prioritățile sale și în funcție de angajamentele față de alegătorii dumneavoastră. E natural. Însă, mă bucur de faptul că uh, toată lumea a dorit să vadă pachetul în uh, cadrul său, uh, în abordarea sa generală și în, în faptul că este foarte cuprinzător. Înainte de a intra în amănunte, aș dori să vă da, atrag atenția asupra noutăților din pachet uh, pe care nu aș dori să le omit. În primul rând, uh, propunem o țintă pentru eficiența energetică de 30% Uh, obligatorie la nivel european. Apoi uh, stabilim cadrul de reglementare pentru a sprijini dezvoltarea energiilor regenerabile în Europa, pentru a uh, stimula inovarea și pentru a menține locurile de muncă în domeniul industriei, în laboratoare, pe piață, în Europa să rămână companiile, firmele în Europa. Trebuie să ne asigurăm că fiecare individual să aibă dreptul să producă, să vândă, să consume și chiar să stocheze uh, energie curată și chiar să facă bani din această uh, activitate. Și astfel vom încuraja și uh, vom stimula crearea, înființarea de cooperative energetice în Europa. În mod uh, total inedit, acordăm mare putere consumatorilor de energie, încurajăm cetățenii, comunitățile uh, și uh, cei care produc energie să uh, profite de pe urma puterilor, de exemplu, dreptul de a avea un uh, contor uh, inteligent, de a avea uh, facturare electronică, uh, de asemenea ca uh, contractele electrice, electrice să conțină un element dinamic. Uh, și toate aceste măsuri se vor uh, transpune și la nivelul prețurilor și al tarifurilor. Și de asemenea încurajăm statele membre să renunțe treptat la reglementarea prețurilor pentru a încuraja competiția și investițiile, inovarea. Pentru că uh, rapoartele noastre arată că prețurile la consumator au crescut în pofida uh, unei tendințe contrare la nivelul comerțului cu ridicata și în urma scăderii prețurilor uh, la gaz și la țiței. Deci ceva nu funcționează bine pe piață și trebuie să corectăm aceste mecanisme. Cred că propunerile pe care le-am făcut reprezintă o abordare echilibrată și că uh, vom reuși prin măsuri să protejăm consumatorii, uh, mai ales grupurile vulnerabile care uh, sunt amenințate de riscul uh, energie, sărăciei energetice și știu cât de important a, a fost acest aspect pentru dumneavoastră eurodeputați. Uh, Uh, pentru că sărăcia în domeniul energiei este un fenomen în extindere în Uniunea Europeană și uh, Comisia nu poate să rămână uh, silențioasă. Și noi cred că putem să ajutăm milioane de europeni să scadă factura la energie respectăm uh, prerogativele statelor uh, membre în acest domeniu, însă le cerem să abordeze toate aceste măsuri în mod țintit, mai ales prin măsuri privind eficiența energetică, de exemplu, uh, renovările, izolările clădirilor și așa mai departe, dar am dorit ca împreună cu dumneavoastră și cu statele membre, am dorit să cooperăm pentru a înțelege mai bine acest fenomen mai precis pentru a defini mai bine uh, acest fenomen și deci propunem înființarea unui observator european uh, privind sărăcia energetică, uh, care va colecta aceste date statistice, analitice pentru a aborda acest fenomen în mod mai eficient. Și apoi propunem garanții procedurale înainte ca consumatorul să fie tăiat de la rețeaua de electricitate am asistat la momente absolut dramatice în timpul crizei economice, când uh, li s-a tăiat oamenilor curentul uh, pentru că nu au avut uh, posibilitatea să-și plătească ipoteca la casă sau factura de electricitate. Și dacă se întâmplă așa ceva, trebuie respectată o procedură, trebuie trecut prin anumite etape. Și deci, în ceea ce privește furnizarea cu energie, mai ales în toiuienii, nu ar trebui să te miri că ți s-a tăiat Uh, să fii surprins de faptul că nu mai e curent. Deci trebuie să ne asigurăm că procedurile privind protecția consumatorului sunt cu adevărat puse în aplicare. Și, în fine, avem un sistem de guvernanță solid cu trei obiective principale uh, care figurează și pe lista priorităților Parlamentului European. Uh, sperăm ca toate obiectivele Uniunii Energetice fac obiectul controlului și deci sunt cu adevărat implementate. Trebuie să avem mai multă transparență și predictibilitate pentru investitori prin planuri privind privind clima, uh, clima și energia națională. Și apoi trebuie să ne asigurăm că planificarea, raportarea și monitorizarea uh, sunt eficiente pentru ca aceste obligații să fie mai coerente și mai puțin uh, împovărătoare. Aș dori să vă reamintesc că acest pachet nu vizează doar legislația. El include acțiuni de înlesnire care au ca scop Uh, un impact pe termen mediu, uh, scurt și mediu. Uh, sperăm să obținem un cadru adecvat care să ducă la rezultate concrete imediate pentru cetățenii noștri. Pentru că nu trebuie să fie obligat să aștepte negocierile și acordurile între colegiuitori. Sperăm, deci, să procedăm cât mai repede cu putință. Și sunt sigur că putem începe chiar de astăzi. La ce mă refer când vorbesc de aceste măsuri specifice? Cu acest pachet avem o strategie uh, de inovare în domeniul energiei curate. Deci, uh, trebuie ca eforturile de inovare trebuie să ducă la rezultate concrete din punct de vedere comercial. Apoi avem o propunere pentru finanțarea inteligentă, de exemplu avem inițiativa privind clădirile inteligente pentru a încuraja investițiile publice și private în sursele Uh, regenerabile. Deci 10 uh, miliarde vor fi puse la dispoziție deci pentru investiții în clădiri uh, prin parteneriatul între statele membre și BEI. Apoi, avem faimosul blueprint pentru competențe sectoriale, mai ales în domeniul energiilor regenerabile, dar și pentru uh, domeniul construcțiilor, de exemplu, și pentru alte domenii, pentru a sprijini uh, aceste noi competențe și pentru a uh, însoți această tranziție uh, cu accentul pe formarea, pregătirea lucrătorilor. În pachetul nostru mai avem și o abordare mai țintită uh, pentru uh, a sprijini regiunile care au folosit cărbunele pentru această tranziție, pentru a atenua uh, efectele negative ale acestei uh, schimbări de societate. Am uh, propus mai multă transparență pentru eliminarea treptată a energiilor fosile, pentru a uh, ajuta aceste regiuni să facă tranziție energetică spre industriile uh, curate. Apoi sprijinim inițiativele pentru a sprijini leadership european prin soluții curate cu emisii reduse de carbon. Și deci vom uh, lansa un uh, forum industrial pentru energie curată în care comunitatea uh, de cercetători, industriile, asociațiilor de consumatori, comunitatea de inovare se vor întâlni pentru a discuta noi propuneri și pentru a stimula ocupare, creștere și în Europa. Domnilor și domnilor, am uh, făcut o comparație la începutul intervenției mele între acest pachet și um, avionul european cel mai performant. Acest uh, avion uh, a decolat, dar are nevoie și de un copilot pentru a ajunge la destinație. Dumneavoastră sunteți acest copilot. Sperăm să cooperăm cu dumneavoastră. Parlamentul European va avea un rol foarte important pentru a atinge aceste rezultate concrete ambițioase. Poate vă amintiți declarația comună din decembrie privind priorității legislative pentru 2017 2015, în care spuneam că trebuie să acordăm tratament prioritar propunerilor din Uniunea Energiei. Și deci am dorit să uh, stabilim o reuniune comună cu Parlamentul European și cu Consiliul și știm că președinția malteză este foarte receptivă pentru că astfel vom putea hotărâ cum putem să progresăm pe aceste uh, dosare într-un pachet unic coerent și pentru a ajunge la un rezultat final uh, înainte de sfârșitul anului. Noi sperăm ca uh, aceste propuneri să fie adoptate în următoarele 9 luni pentru ca ele să poată să fie transpuse de către statele membre și să fie puse în aplicare înainte de 2020. Știu că este un obiectiv foarte ambițios, însă uh, am mare încredere în această cooperare constructivă. Ehm, acum eh, trecem la faza următoare. 2017 va fi anul punerii în aplicare. Și deci eh, acesta va fi unul dintre mesajele ehm, ehm, așa numitului State of the Energy Union, pe care îl vom prezenta în 1 februarie. Și de aceea doream să avem această dezbatere acum, eh, pentru ca noi să putem culege informațiile, observațiile dumneavoastră, Uh, ca o contribuție foarte utilă la acest raport pe care îl vom prezenta în săptămâna viitoare. Uh, discursul privind starea energiei este în primul rând un instrument uh, pentru a ne asigura că implementarea Uniunii Energiei este strict supravegheată. Și deci sperăm să putem prezenta acest document cu ocazia mini plenare în prima zi. E un instrument foarte important pentru a pune accentul pe priorități uh, foarte importante pentru anul următor. Un mesaj important care se desprinde din acest raport e că Uniunea Energiei vizează nu vizează doar uh, energia și schimbările climatice. Merge mult mai departe, pentru că Uniunea Energiei trebuie să țină cont și de această tranziție profundă pe care trebuie să o facem împreună. Trebuie să uh, accelerăm modernizarea economiei noastre. Și în acest sens și transportul joacă un rol foarte important și de aceea vom uh, prezenta două pachete legislative sau două și jumătate legată de uh, mobilitatea uh, uh, scăzută, uh, pe, pe bază de carbon scăzută în 2017. Tranziția trebuie să se asigure și că dimensiunea externă este foarte puternică, deci trebuie să rămânem pionieri în acest domeniu și trebuie să ne menținem competitivitatea în acest context geopolitic în schimbare. Prezentarea discursului privind starea energiei uh, va uh, uh, interveni la începutul celui de-al doilea tur privind Uniunea Energiei și deci vă invit Uh, să uh, vă alăturați uh, mie, deci am zis că am călătorit împreună, m-am întâlnit cu electoratul și toate aceste vizite au fost foarte bine percepute. Având în vedere că 2017 este anul rezultatelor, aș dori să folosesc toate aceste vizite pentru a încuraja o implementare rapidă a Uniunii Energiei la nivelul um, statelor membre, de exemplu, unde voi discuta importanța planurilor pentru energie și a planurilor pentru climă. Sperăm să fie prezentate proiecte până la sfârșitul 2017. Apoi, la nivel local, aceste vizite uh, pot uh, pune accentul pe proiecte la nivel local, la nivelul municipalităților, a orașelor și e foarte important să avem uh, aceste uh, proiecte care să fie să țină cont de contextul uh, de la fața locului și să, să venim și cu finanțare. Cooperăm foarte strâns cu Comitetul Regiunilor pentru că dacă vor exista rezultate la uh, fața locului, atunci tranziția energetică va fi uh, simțită de toți cetățenii. Doamnelor și domnilor, am acoperit foarte multe subiecte, mă opresc însă aici pentru a permite cât mai mult timp pentru dezbatere și aștept cu nerăbdare comentariile, întrebările dumneavoastră și Uh, sperăm să avem o cooperare foarte strânsă pe uh, acest pachet extrem de ambițios de-a lungul anului. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, uh, mulțumim, domnule vicepreședinte, mulțumim pentru această prezentare foarte vastă Speram ca și domnul comisar Caniete să ne onoreze cu prezența, dar din păcate nu a putut să vină și ați fost de acord să acoperiți și câteva întrebări detaliate în numele lui. Vă mulțumim. Dumneavoastră reprezentați Comisia Europeană aici, sunteți și vicepreședinte. Trecem acum la uh, intervențiile coordonatorilor. Domnul Carinț, în numele grupului PPE. Mulțumesc. The discussion... Bună dimineața, domnule vicepreședinte. Am avut o discuție prealabilă în care ne-am exprimat susținere pentru principalele obiective. Sigur, sunt uh, mai multe perspective de a analiza lumea energetică. Însă, pe noi ne interesează calitatea, dar în același timp și prețul, ceea ce iarăși nu este surprinzător. Pe partea de calitate, uh, ne interesează, evident, chestiuni care țin de preocupări de mediu, creșterea emisiilor și așa mai departe. Și, pe de altă parte, avem consumatori și firme care au nevoie de energie și trebuie să o și plătească. Și pe ei interesează prețul cel mai scăzut pentru energie. Este un lucru evident. Cred că acest, în acest pachet, obiectivul uh, Comisiei uh, este foarte clară. N-am citit întreaga Biblie, doar versiunea adnotată, un fel de Nou Testament. Cred însă că va fi o provocare foarte interesantă de a elabora la nivel legislativ uh, împreună cu Consiliu faptul că se cere renunțarea la subvențiile pentru Um, energie fosilă, care însă sunt folosite și pentru energiile regenerabile. În țara mea, subvențiile pentru gaze sunt, reprezintă două treimi din uh, totalul subvențiilor, pentru că gazele se folosesc pentru uh, firmele de cogenerare care produc și Uh, căldură. Și iată că aceste subvenții vin până la urmă și în beneficiu importurilor care sunt din Rusia. Eu cred că esențial este ca forțele pieții pe care le-ați menționat să devină cele care preiau și să ne îndepărtăm uh, de acest sistem de subvenții. Este important să ne îndepărtăm de la acest sistem și în domeniul regenerabilelor, unde să promovăm de asemenea competiția, dar și pentru hidrocarburi, pentru combustibilii fosili. Pentru că, sigur, dacă bate vântul, uh, atunci curentul produs din morile de vânt va fi cel mai ieftin. Nimic nu poate să concureze cu acel preț. Însă, pentru a transmite sistemul corect către investitori, trebuie de asemenea să ne îndepărtăm de reglementarea prețurilor și să îi convingem că sistemul va funcționa. Deci nu e vorba aici de o argumentație de stânga, de dreapta sau de um, a celor care protejează mediul, nu e vorba de asta. Noi suntem împotriva unor distorsionări ale pieții și vrem să aliniem și preocupările de mediu care sunt justificate, însă vrem să le aliniem și cu interesul consumatorilor de a reduce prețul. Și răspunsul este să lăsăm uh, piețele să funcționeze și să le capacităm să și poată face acest lucru. Proiectul propus este lăudabil și dacă reușim uh, să îl uh, transformăm în legislație, atunci uh, vom fi făcut o treabă extraordinară pentru consumatorii europeni și pentru companiile europene. Și în același timp vom fi făcut ceva bun și pentru mediu, pentru că dacă reducem subvențiile pentru uh, combustibilii fosili, atunci, uh, sigur, cei pe care interesează energia verde n-au decât motive de bucurie. Deci, uh, încă o dată, trebuie să renunțăm la această reglementare a prețurilor pentru a avea o creștere la nivelul industriei, creștere în care să fie în simultan și verde. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor din partea Socialiștilor și Democraților, domnul Danica. Vicepreședinte, bine ați venit uh, la noi în comisie din nou. Aș vrea să, în primul rând, să vă felicit pentru efortul pe care l-ați uh, făcut uh, pentru ca să avem acest pachet uh, pe energie, care cred că a sosit la un moment mai mult decât necesar. În Uniunea Europeană apăruseră situații absolut ciudate. O limitare neașteptată și mai ales neînțeleasă în privința dezvoltării energiilor regenerabile în special uh, cele bazate pe vânt și pe um, uh, soare, solare. Uh, sunt țări în Uniunea Europeană care practic au interzis instalarea de noi capacități, deci aceste două tipuri. Îmi spunea colegul meu din Bulgaria, Peter, cu neplăcută surprindere că acest lucru se întâmplă. Și toate acestea se întâmplă pentru că acest această mare dezvoltare a energiilor regenerabile a venit pe fondul existenței unor sisteme energetice de dispecerat vechi. Și atunci, acest implant al energiilor în unele țări n-a reușit, nu a existat soluții necesare și mai ales n-a existat un sistem flexibil care să permită asemenea tipuri de dezvoltări. Deci, din acest motiv, Cred că cel puțin un, un dosar din acest pachet de iarnă pe energie va veni să rezolve această problemă, astfel încât să avem cu toții ceea ce ne dorim, um, o decarbonizare a industriei de producătoare de electricitate, iar pe de altă parte prevenirea creșterii prețurilor la energie, care iarăși este un punct foarte uh, important. Uh, în România, mari producători de energie eoliană și România este unul dintre mari producători europeni de energie eoliană, au și declarat că pentru ei subvențiile nu mai reprezintă o necesitate și au o singură dorință, level playing field, deci să aibă acces egal, să poată să fie participanți pe piață și acest lucru, în mod evident, nu va face decât să conducă și la o scădere a prețurilor la energie electrică, lucru pe care toată lumea l-a salutat. În al doilea rând, sau al treilea rând, Uh, faptul că se introduce acest nou concept în care de prosumer, deci ne îndreptăm către un consumator care să decidă el când, cum consumă și în ce condiții, cred că era un lucru pe care toată lumea l-aștepta. Ați vorbit și bine ați spus, subliniat, dreptul consumatorului să aibă acces la smart metering. Păi ăsta era un lucru pe care toată lumea l-aștepta din foarte multe și vari, uh, motive diverse, dar care va veni să rezolve și o chestiune care ține de utilizarea inteligentă a resurselor de energie pentru că prețul va fi format corect și consumatorul va putea să plătească atât cât este nevoie pentru factura pe care el și-o poate permite. Uh, un lucru nu mi-e clar și recunosc că nici eu ca și colegul care n-am citit toată, uh, tot Vechiul Testament, am rămas și la Noul Testament, dar faptul că să se permită uh, producătorilor individual de energie accesul în rețea este o chestiune care în Statele Unite a provocat o mare dezbatere, n-au rezolvat-o și au greșit. Pentru că dacă cineva are, este posesorul unei uh, turbine eoliene sau are o instalație de produs uh, energie uh, solară, trebuie să aibă dreptul ca atunci când o consumă să injecteze în rețea, pentru că atunci multe milioane de producători individuali pot să facă diferența Uh, în uh, ceea ce privește producerea de energie electrică. Și cred că acest lucru trebuie să ne uităm uh, cu mare atenție, pentru că acest lucru va fi foarte important pentru a avea o energie și curată, dar și mai ieftină. Și în ultimul lucru vreau să vă spun că am participat săptămâna trecută și cu bucurie și am văzut eforturile care le fac, a fost o manifestare organizată de Eurofair. Și am văzut eforturile pe care le fac pentru noile capture, carbon capture in usage, deci noile tehnologii uh, Eh, pe care diverse țări, în Italia, în eh, Danemarca, foarte multe țări, eh, în Belgia, la, la Ghent, astfel încât emisiile de CO2 să poată să fie reutilizate și astfel încât să nu mai otrăvească atmosfera. Și cred că aceste lucruri ar trebui să fie de asemenea în planul Comisiei și sprijinite de asemenea inițiative. Și ultima remarcă la eficiența clădirilor. Trebuie să, vor, să lucrează de aproape cu DG Regio, domnule vicepreședinte, pentru ca programul lor să poată să fie unul flexibil și, într-adevăr, să poată să fie utilizați banii pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor. Acum este foarte multă birocrație și foarte puțină uh, dorință de a încuraja investițiile în eficiența energetică a clădirilor. Vă mulțumesc și încă o dată vă felicit. Mr. Toshanovsky on behalf of his Domnul Toșenoschi urmează acum numele ECR. Mulțumesc. Aș dori și eu să mă alătur acelor uh, colegi uh, care au spus, uh, domnule vicepreședinte al Comisiei, că ați venit într-un moment în care începem să răsfoim acest nou pachet energetic. E imposibil să îl stăpânim încă în detaliu. Însă, suntem totuși în um, într-un uh, context în care cele șapte pachete legislative vor fi greu de dezbătut și de pus în practică. Aș vrea să știu de din partea dumneavoastră cum vedeți răspunsurile diferitelor state membre, pentru că, așa cum ați arătat și dumneavoastră, în anumite cazuri uh, s-ar putea vorbi de o interferență cu strategiile naționale, care deseori sunt Uh, creat în urma unui proces dificil. Deci va fi greu de coordonat toate aceste activități. Ați mai arătat că energia este un fel de veche doamnă a Europei uh, de acum 150 de ani, iar orice schimbări nu sunt ușor de uh, pro, pus în practică. Noi strategii durează până se aplică, precum noi rețele, noi interconectări. Care sunt așadar primele răspunsuri de la nivelul Consiliului vis-a-vis -vis de acest nou pachet, pachet propus? am văzut că atunci când uh, încercăm să discutăm uh, despre eficiență, nu e ușor să discuți aceste lucruri, pentru că fiecare procent pe care îl discutăm noi ca obiectiv are efecte și la nivel economic. Aș vrea să reiau cele spuse de colegi și uh, cred că va fi un aspect important și pentru Consiliu, și anume să nu continuăm cu reglementări uh, suplimentare, ci mai degrabă să deschidem piața, piața care a fost oarecum distorsionată prin subvenții masive, devenind astfel, astfel foarte fragmentată. Multe activități uh, se bucură de susținere publică, ceea ce face ca piața energiei să fie distorsionată. Cred așadar că colaborând cu statele membre și încercând să găsim calea de mijloc, nu va fi ușor, pentru că Europa este caracterizată prin diversitate și nu există o soluție pentru toată lumea. Deci care sunt primele răspunsuri de la nivelul Consiliului în acest sens? Mulțumesc foarte mult. Domnul Peterson, vicepreședintele nostru, numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a felicita pe vicepreședintele Sefcovici pentru acest mare pachet eu cred că Donald Trump ar spune este chiar baban. Și trebuie să spunem aceste lucruri pentru că, iată, cu noua administrație americană nu avem hapar care va fi noua noastră relație cu americanii. Deci, până la urmă, depinde de noi să ne asigurăm un viitor uh, luminoasă în această chestiune. Cred că trebuie spus că cooperarea în domeniul energetic reprezintă o agendă pozitivă care ar trebui să aducă beneficii tangibile pentru toți europenii. Și aici subliniez că mai multă cooperare în acest domeniu este vitală pentru a garanta beneficii reale pentru cetățenii și consumatorii europeni. Toate aceste obiective pe care ni le propunem, independența de importuri din străinătate, de Putin și de șeici, dar și îndeplinirea obiectivelor climatice uh, convenite la Paris, fac din acest pachet unul istoric. Deci trebuie să ne implicăm în această comisie. În acest context, grupul ALDE va avea o abordare constructivă, pozitivă, chiar dacă ne-ar fi plăcut ca aceste propuneri să fie mai ambițioase. Nu numai în ceea ce privește obiectivele pentru regenerabile și obiectivele pentru eficiență energetică. Sperăm că în viitor se va face și acest lucru. Guvernanța va fi un alt aspect extrem de important pentru a îndeplini această agendă. Avem nevoie de stabilitate pe termen lung pentru investitori. Avem nevoie de o piață internă a energiei care, la rândul ei, necesită o guvernanță puternică pentru ACER, dar și celelalte instituții pe partea de regenerabile avem nevoie de obiective ambițioase, dar trebuie să ne concentrăm și asupra transportului. Trebuie să avem o abordare holistă până la urmă. Să ne concentrăm asupra soluțiilor asupra modului în care putem integra toate aceste propuneri legislative în toate sectoarele, inclusiv în electricitate, încălzire, răcire, pentru a asigura coerență și pentru a garanta astfel beneficii tangibile pentru toți cetățenii europeni. Așadar, așteptăm cu interes activitatea pe toate aceste dosare și vă promitem că vom fi constructivi, dar și critici acolo unde va fi nevoie. Mulțumesc! Acum numele verzilor, domnul Claude Turmes. Uh, Mulțumesc, Jesse. Bun venit, domnule comisar. Care este contextul? Reprezintă schimbările climatice, dar și dorința de a atrage noi investiții în Europa pentru a crea locuri de muncă, spre exemplu renovarea clădirilor, dar de asemenea și pentru a pregăti acea infrastructură care e necesară pentru industrie. Deci dacă ne acționăm repede, atunci vom reuși. Multe studii demonstrează că vom avea astfel noi locuri de muncă în Europa și vom reduce importurile de energie. Deci, din punct de vedere geopolitic, e important. Și mă bucur, domnule comisar, faptul că ați menționat dimensiunea de politică industrială. Pentru că dacă e să ne uităm la ceea ce se întâmplă în China, dacă e să ne uităm la investițiile care se fac în Sicilia, bazându-ne, spre exemplu, pe diferitele tehnologii de conectare, spre exemplu, între Franța, Germania, acestea sunt veste, vești bune, dar trebuie să ne asigurăm, când vorbim despre uh, tehnologiile utilizate offshore, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în China. China a, a, e foarte rapid, evoluează rapid și așa că noi, în consecință, trebuie să menținem nivelul de ambiții. În al doilea rând, e o întrebare către dumneavoastră. Care e diferența între ceea ce spunea în anii 80 Jacques Delors și ceea ce spuneți dumneavoastră acum pentru a promova piața internă? El spunea că se baza pe diferite rapoarte și când venim la diferite, mergem la diferite guverne și le spunem, uitați, vă gândiți ce trebuie să facem pentru a distruge frontierele, pentru a crea piața internă, oamenii în principiu nu vreau să facă acest lucru. Și Jacques Delors a fost în măsură să vină cu raportul respectiv și să spună, chiar serios refuzați uh, un astfel de cec cu atâtea milioane la îndemână? Uh, uitați-vă, trebuie să conlucrăm să, uh, uh, și cred că asta va avea o, un impact, un impact psihologic. Unde putem să venim cu un astfel de raport genial care să afirme și să demonstreze că dacă nu conlucrăm, uh, vom pierde niște șanse, vom pierde un cec uh, important. Deci, eu cred că dacă e să ne uităm la tehnologiile care există din sudul Europei, s-ar putea la un moment dat să pierdem bani pentru că nu le optimizăm la maxim. Uh, de aceea cred eu că mesajul trebuie să fie pozitiv și uh, cea, versiunea pe care o povestim trebuie să fie una pozitivă. Și să venim cu exemple, să ne punem întrebarea dacă între acum și sfârșitul anului suntem în măsură să venim cu o astfel de decizie puternică. Suntem în măsură să cerem rușilor să vină cu uh, o, um, o, uh, sprijin. Uitați-vă, România, Bulgaria, au avut costuri foarte mari pentru a promova energiile uh, regenerabile. Acum trebuie să vedem dacă prin instrumentul FESI suntem în măsură să venim și să ajutăm acești investitori ca aceștia să nu plătească mai mult în România, spre exemplu, decât în Germania. Cum putem să promovăm chestiunea eficienței clădirilor la nivel energetic? Uh, gândiți-vă la autostrăzi, uh, să avem acele stații de reîncărcare. Dacă vrem să utilizăm mașini electrice, trebuie clar că la un moment dat trebuie să fie reîncărcate. Bun, deci avem nevoie de astfel de stații de reîncărcare și știm deja cum le vom dezvolta. Apoi, în ceea ce privește observațiile domnului Carins, da, aveți dreptate, e vorba despre piața internă care trebuie să reducă distorsiunile și clar că una dintre cele mai mari uh, distorsiuni reprezintă prețul la CO2, poluarea și subsidiile care sunt acordate, spre exemplu, sectorului automobil. Trebuie să fim foarte reactivi, pentru că e clar că sectorul acesta are privilegii imense. Domnul Oettinger, împreună cu serviciile sale, a redactat un regim de asigurări pentru după uh, Fukushima. Și trebuie să ne asigurăm că nu vom avea un astfel de uh, accident și în Europa, pentru că altfel contribuabile vor plăti. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în Japonia. Uh, de ce avem regimul în care Germania și Suedia cer companiilor lor de asigurări să pună bani deoparte uh, pentru astfel de eventualități și uh, în Franța există un sistem de 120 de uh, miliarde de uh, uh, compensații pentru aceste sisteme de asigurări. Gândiți-vă, asta e o adevărată provocare. Noi cu toți împreună trebuie să reducem aceste distorsiuni de pe piață. Și intervine domnul președinte, mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Și acum, în numele GUE, domnul Benito Ziluaga. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. Bună ziua, domnule președinte. Din pachetul de măsuri pe care ni l-ați prezentat, și anume energie curată pentru toți europenii. Bun. Dar, din păcate, 50 de milioane de cetățeni europeni, care în momentul de față nu își pot încălzi ă, locuințele, având în vedere sărăcia energetică. Din păcate, pentru a avea acces la un bun comun și necesar pentru viața de zi cu zi, în continuare observăm că există totuși inegalități și, după părerea noastră, pachetul acesta ar trebui să le, abor- să le uh, preia mai, mai din start, pentru că uh, nu e vorba doar de probleme ce pot fi rezolvate numai de către piață. Piața nu rezolvă acest tip de probleme și nu ne putem aștepta să facă acest lucru. Piața, prin definiție, ceea ce își dorește este să aibă beneficii maxime și nu să garanteze accesul la acest bun comun și anume energia. Și în acest sens aș dori să vă întreb în ceea ce urește mecanismele pe care le-ați proiectat în, în pachet și subvențiile publice care deocamdată vin în sprijinul combustibilor fosili. Bun. Uh, noi, în dezbaterea precedentă ce a avut loc în plen, am pus această întrebare, dar n-am reușit să obținem un răspuns uh, nici din partea noastră, nici din partea domnului Caniete. Întrebarea este următoarea. Ce sens are să plătești în funcție de capacități pentru a avea energie curată, având în vedere că nu se ține seama de capacitățile proprii ale fiecărui stat membru? Și apoi, mecanismele acestea pot să garanteze că vom acoperi o scădere a emisiilor de uh, CO2, Comisia Europeană dorește să promoveze ideea de a avea coridoare de uh, aprovizionare cu energie. Și trebuie să ne uităm la diferitele surse de energie Știm că există conducte care la un moment dat vor ajunge până la frontierele Europei, spre exemplu cea care va ajunge în Italia și care în momentul de față este, finanța, este finanțată uh, și costă foarte scump. Acum, uh, Dincolo de dezvoltarea acestui proiect, știu că s-a declarat recent că, de fapt, Comisia nu a făcut niciun fel de evaluare de mediu în ceea ce privește aceste faimoase coridoare energetice. E vorba, deci, de un proiect de 45 de miliarde de dolari cu implicații clare la nivel de climă, la nivel de mediu și, în continuare, va fi vorba despre utilizarea unor combustibili fosili deci eu nu cred că aici se ține seama de ambițiile noastre europene și mai mult decât atât, Comisia nu a făcut niciun fel de evaluare de mediu. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Și acum doamna Barbara Capel din partea ENF. Danke, Herr fost. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule vicepreședinte al Comisiei, pentru această prezentare a pachetului de iarnă, care este unul extrem de amplu ar urma să ducă la o creștere la 1% din PIB și să creeze peste 900.000 de, de noi locuri de muncă, deci foarte mult. De asemenea și aplicarea acestui pachet în interiorul uh, Uniunii energetice va duce și la scăderea emisiilor și la o mai bună eficiență energetică și prin aceste măsuri legislative ar urma ca 90% din propunerile legislative pe energie să uh, fie astfel uh, prezentate. Obiectivele le-ați propus, Europa ar urma să devină lider în ceea ce privește tehnologiile curate, iar consumatorul ar urma să devină un prosumer, deci să producă singură energie, fiind în același timp și consumator. Și de asemenea și reglementarea prețurilor care urmează să um, fie, la care să se renunțe. Deci o concentrare puternică asupra consumatorului. Prin aceste măsuri s-ar putea ajunge la o economisire de 500 de euro pe an. Potențialul financiar al acestui pachet de iarnă este un enorm, la fel și efectele asupra industriei și a IMM-urilor se prevede ca până în 2030 investițiile suplimentare s-ar cifra undeva până la 380 de miliarde de euro. Este un volum important și spuneați că aceste finanțări ar urma să se efectueze în colaborare și cu BEI. Asta și pentru renovarea clădirilor este un lucru foarte important pentru că a fost un domeniu care a fost neglijat până acum, doar 1% din uh, clădiri au fost uh, renovate. Pentru IMM-uri se deschide o piață amplă. Aici v-aș întreba dacă pe lângă toate investițiile publice mai există și alte stimulente care să ducă la investiții private pentru a acoperi uh, acest uh, potențial investițional enorm. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult. Iată că am terminat prima rundă de intervenții și observații și acum aș dori să-l rog pe domnul comisar să răspundă la întrebările adresate de coordonatori. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc tuturor coordonatorilor, nu numai pentru sprijinul demonstrat, ci și pentru întrebările Uh, puse și e clar că asta face parte din dialogul structural pe care încercăm să-l organizăm pentru a găsi soluții comune și pentru a clarifica lucrurile. Domnul Carin, s-a fost foarte clar asupra ceea ce cred eu că va fi până la urmă unitatea de măsură finală, dacă am reușit sau nu. Trebuie să vedem uh, față de cetățeni, față de industrie, dacă am reușit să facem în așa fel încât prețurile la consumatorul final să ajungă la un nivel competitiv, comparabil cu cel din alte economii uh, importante. Eu vreau să vă spun că sunt conștient de aceste priorități și pentru a reuși acest lucru, noi trebuie să recâștigăm încrederea în piața noastră de energie. Trebuie să curățăm acea structură de constituire a prețurilor energetice. Pentru că dacă e să vă uitați la costurile energetice și prețurile raportate, uh, lucru care a făcut parte din pachet, uh, din păcate observăm că prețurile cu amănuntul uh, deși uh, prețurile cu ridicat au scăzut, prețurile cu amănut au crescut în ultima vreme. Și asta, evident, se poate datora faptului că există scheme de subvenționare diferite și, evident, că asta are și consecințe negative uh, nenumărate pentru că nu avem o adevărată piață energetică unică care să fie performantă. Prețurile sunt foarte diferite și trebuie să instaurăm această piață unică. Acum uitați-vă la noile tendințe, la noile tehnologii. E foarte clar faptul că dacă e să discutăm despre natura exactă a energiilor regenerabile bazate pe vânt și pe soare, acestea Uh, în fond, n-ar mai avea nevoie de niciun fel de frontiere. Sunt, uh, sunt, uh, sunt intermitente și, mai mult decât atât, trebuie să ne adaptăm, în, să ne punem întrebarea cum vom, tra, cum vom transporta această energie. De aceea, noi vrem să înlăturăm aproape toate distorsiunile care există în mod progresiv și, în acest sens, introducem un sistem nou de comerț cu electricitate. Dacă e să ne uităm la starea actuală a lucrurilor și să o comparăm cu ceea ce vrem să instaurăm, e bine, vrem să avem o, o, o capacitate de adaptare sporită, să avem o, un comerț cu electricitate în timp real, în așa fel încât să sporim eficiența întregului sistem. Iar în ceea ce privește schemele de sprijin, în această perioadă de tranziție, e clar că vom avea în continuare nevoie de ele și trebuie să fim siguri că le vom utiliza într-un scop țintit, limitat și să fie și bazate pe piață. Și aici mă refer la mecanismele de capacitate, dar am să le abordez și un pic mai târziu pentru că a fost una din întrebări. Iar în ceea ce privește subsidiile pentru combustibil fosil, asta nu e doar la nivel european, e o chestiune globală și Europa întotdeauna a cerut la nivel internațional, în G7, G20, să se renunțe la ele și văd că părerea noastră începe să fie uh, luată în considerare în G7, în G20, în momentul în care cerem acest lucru, să înlăturăm aceste subsidii, să le eliminăm progresiv. Și cred că putem înregistra progres. Domnul Nica să referit la dorința aceasta de a avea o transformare profundă a sistemului. Pentru că, da, are dreptate. Acest nou tip de energie, precum uh, regenerabile, nu se dezvoltă bine tocmai din cauza unor sisteme vechi analoge, care nu sunt la înălțime, nu sunt suficient de flexibile. Și în consecință, e clar că trebuie să procedăm la modificarea sistemului, introducerea unor rețele inteligente, a unor mai bune infrastructuri pentru industriile noastre. Și în același timp, ceea ce ne dorim să avem este ca și consumatorii noștri să fie conștienți de diferitele posibilități, opțiuni, să fie mai informați, mai activi, mai implicați în acest proces și, în consecință, vrem să avem o digitalizare progresivă a rețelelor noastre prin contoare inteligente, prin uh, diferite puncte nodale energetice care ne vor permite o flexibilitate sporită, spre exemplu în aprovizionarea cu, eh, ele, cu electricitate, să putem avea sisteme agregate care să ne permită o, o, o capacitate de adaptare sporită. Și, evident, trebuie să sprijinim pe cei care produc energie, cei care au panouri uh, solare pe acoperișuri și care o produc și care ar putea la un moment dat să și vândă această energie. Uitați-vă la structura actuală. E bine, nu poți să găsești pe cineva care construiește case și care să continue să uh, um, uh, facă aceste case după modelul vechi, fără niciun fel de sistem energetic modern, regenerabil. E bine, gândiți-vă, există cooperative, există microrețele, există producție locală de energie care poate fi revândută și care poate deveni parte integrantă a sistemului. Apoi, capacitățile de stocare și transportul acestea sunt foarte importante, fac parte din, face parte din prioritățile noastre pentru Orizont 2020. Tocmai asta am vrut când am creat aceste noi fonduri, uh, când am uh, renovat, revizuit propunerea ETS, am înregistrat progres în acest sens, pe acest dosar și, evident, ceea ce cred eu că ar putea să fie un factor decisiv la final este că uh, dacă vom avea un preț la carbon care să oglindească mai îndeaproape costurile reale ale carbonului, toate costurile externe și uh, care vor face ca întregul sistem să fie profitabil și să aducă într-adevăr beneficii, e bine, da, atunci vom fi reușit. Eu cred că aici progresăm încet, dar sigur și că uh, trebuie să continuăm să susținem în mod corect tehnologiile core uh, curate. Domnul Toșenovski s-a referit la faptul că e, e nevoie de o evaluare a întregului pachet și a fost interesat să știe cum apreciază statele membre acest pachet. Am mers în diferite locuri ca să discut acest pachet cu statele membre și trebuie să vă spun că reacțiile inițiale sunt, destul de, sunt foarte pozitive. Pentru că toată lumea pricepe că nu putem să continuăm în acest sector ca și în trecut. Sectorul energetic în Europa are multe neajunsuri. Nu răspunde la semnalele pieței. Cetățenii sunt nemulțumiți pentru că plătesc energie prea scump. Prețurile, evident, și dacă vrei să investești în domeniu, de asemenea, iarăși sunt probleme. Deci dacă ai nevoie de această transformare profundă, e bine, trebuie să depășim această situație în Europa, să evităm o situație de criză profundă, să avem o perioadă de tranziție care să permită transformarea și atunci, evident, vor exista și aspecte care la un moment dat vor fi greu de gestionat. Dar sunt de părere că și eu, și dumneavoastră, și statele membre vor fi în măsură să găsim soluții, indiferent ce probleme ar apărea. Ce ar putea să se întâmple? Cum să găsim, nu știu, spre exemplu, nivelul potrivit de cooperare regională? De multe ori mi se pune această întrebare. Cooperare regională la nivel energetic, cum putem avea, spre exemplu, un sistem de comerț cu electricitate la nivel transfrontalier cu reguli potrivite? Evident, se mai pune întrebarea în ceea ce privește uh, sistemul de stabilire al prețurilor. Uh, cum sunt reglementate aceste prețuri. Dar dacă vrei să favorizezi concurența și să te asiguri că prețul este mai scăzut, parte din reglementare trebuie să dispară. Și, de asemenea, aș dori să-i mulțumesc lui Knot pentru felul în care a făcut comparația cu situația din anii 80 cu Jacques Delors. E clar că e ceva nou totuși. Uniunea energetică. Cu toții veți face campanie pentru această Uniune energetică, pentru cooperarea europeană în materie de politici de climă și politici energetice. Acum trebuie să facem o campanie în atenția statelor membre, ca și ele să devină partenere în această, uh, în această inițiativă. Și e clar că avem nevoie de planuri ambițioase la nivel național care să contribuie la ambițiile la, la care am subscris în acordul de la Paris și astfel să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor, autorităților locale, uh, pentru că fiecare primar vrea să aibă nu, această rețea inteligentă pentru comunitatea sa. Și în acest sens e clar că e nevoie și de planuri uh, ambițioase la nivel național, în așa fel încât să demonstrăm că statele membre pot avea de câștigat de pe urma unor astfel de uh, ambiții. trebuie să știe care sunt riscurile în cazul în care nu investesc și în cazul în care nu creează valoare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 pentru că e vorba și de banii din bugetul public până la urma urmei. Și asta discut cu toată lumea în momentul în care merg într-un stat membru, cu Parlamentul, cu Guvernul, cu asociațiile de consumatori, de cetățeni. Pentru că e clar că e un subiect important și e clar că trebuie să creăm o nouă paradigmă, să renunțăm la carbon. Carbonul a fost la rădăcina și la baza economiei europene timp de zeci de ani de zile. Acum suntem în epoca digitalizării lucrurile s-au schimbat. Și deci, ce? clar, acum, bun, totul este nou, putem face anumite greșeli, însă trebuie să nu pierdem din vedere ceea ce dorim să realizăm la final. Și pentru a ajunge la întrebarea domnului Peterson, și anume leadership-ul european. Săptămâna trecută am participat la o dezbatere în care exista o așteptare nu neapărat un semn de întrebare, ci o așteptare, în sensul că Europa ar trebui să continue să vină cu leadership în materie de tranziție energetică, de politici de climă și faptul că vrem să uh, punem la dispoziția tuturor uh, cunoștințele și măestria noastră în materie de energii curate, în așa fel încât să avem un comerț curat și echitabil, dacă să avem guvernanță, să avem comportament uh, etic. Și în acest sens, da, venim cu leadership și vom continua să facem acest lucru. Și apoi întrebările concrete din partea domnului Turmeș și anume sincronizare și energia bazată eoliană. Noi discutăm cu prietenii din, mare, din regiunea Mării Baltice și a fost o analiză întreagă ce a fost făcută. Centrul Comun de Cercetare a făcut o muncă extraordinară în ciuda unor chestiuni tehnice complexe. Știți că există diferite opțiuni pe masa de discuție, le abordăm împreună cu țările baltice la nivel politic, pentru că vrem să știm care este preferința lor, care este opțiunea lor preferată. Și odată ce vom obține un rezultat, un răspuns clar, atunci vom vedea cum anume putem să cooptăm eventual Bielorusia, Rusia, în așa fel încât să ne asigurăm că sistemul energetic din uh, regiunea Mării Baltice va fi sincronizat cu sistemul energetic european. Vom vedea cum vom face acest lucru. Apoi, în ceea ce vrește sectorul eolian, da, e, e clar că e un element deosebit de important și uh, ecoul este foarte pozitiv față de ceea ce figurează în pachet în acest domeniu. Ni se spune că da, e, am găsit o soluție potrivită pentru a răspunde la toate semnele de întrebare ce au existat în trecut. Uh, și dacă e să ne uităm la inițiativele uh, pentru uh, proiectele offshore, e clar că s-au schimbat radical felul în care se produce energie în Europa și noi trebuie să ne adaptăm și să venim cu sprijinul necesar, însă Ceea ce este important este ca sprijinul acesta să fie acordat țărilor care participă la astfel de proiecte. Și întrebările din partea doamnei Capela și domnului Ziluaca sunt întrebări legate unele uh, de altele, pentru că se referă la eficiență energetică, sărăcie energetică și mecanismele și de capacitate. Asta am să răspund la final. E adevărat că sărăcie energetică este un subiect deosebit de important. În consecință, da, putem spune că poate n-am ascultat pe toți cei care ne-au spus, da, nu uitați că asta e un element foarte important pentru statele membre. Dacă e o chestiune atât de importantă, și dacă aceasta are și o dimensiune europeană bună, atunci trebuie să facem ceva pentru cetățenii care uh, au dificultăți de a plăti uh, prețurile la energie. Și trebuie să avem o piață eficientă, o piață unică eficientă și atunci trebuie să ne asigurăm că prețurile vor fi mai mici și nu mai mari. Și în acest sens trebuie să conlucrăm cu statele membre, să obținem datele, să analizăm problema, să venim cu o soluție concretă. Așa că, în momentul în care dorim să punem capăt prețurilor reglementate, în același timp trebuie să spunem că vrem ca acest lucru să se facă cu o atenție sporită pentru egalitatea de tratament, în așa fel încât să ne asigurăm că cei care sunt vulnerabili au o parte de un tratament specific de o abordare specifică. Eu sunt convins că sistemul va fi mai bun dacă va fi mai țintit. Pentru că nu mai vrem să, sub, să oferim uh, subsidii uh, Uh, celor care nu produc energie curată. Și nu vrem să oferim subsidii celor care supraîncălzesc locuințele, ci vrem să îi ajutăm pe cei care au dificultăți pentru a încălzi mâncarea. Așa că, în acest sens, putem avea o abordare țintită pentru a pune capăt sărăciei energetice. Acum, în ceea ce privește etichetele ecologice ale produselor și, evident, și ecodesign. Da, eu cred că este foarte important să înțelegem că există o presiune. O presiune în sensul că te uiți la felul în care această propunere e descrisă în anumite mass media și că se pune întrebarea dacă vom reuși să economisim energie, dacă fiecare gospodărie va economisi bani, la factura energetică. Da, e adevărat, toate aceste aspecte trebuie luate în considerare, dar mai mult decât atât, propunerea aceasta trebuie să fie și pe placul industriei, pentru că industria trebuie să știe în ce fel va trebui să se comporte pe viitor. Va trebui să aibă dovadă clară că piața este corectă, este echitabilă și, evident, trebuie să fie și pe placul consumatorilor și a cetățenilor ei să știe ce cumpără și la ce preț. Și, în acest sens, E vorba de o implicare activă din partea tuturor. Deci, de multe ori am auzit și comentarii negative, le-am văzut în presă, însă le ascult cu atenție și încerc să țin cont de ele. Și, domnule președinte, poate am vorbit prea mult, dar vreau să mă refer și la mecanismele de capacit- cu privire la capacitate. Se pare că nu a fost bine înțeles acest lucru. Am constatat asta și în alte dezbateri. Noi intrăm acum într-o perioadă, ca să zic așa, plină de provocări. De ce? Pentru că propunem niște transformări profunde și astea vor avea, evident, un impact diferențiat în statele membre. Și vom avea, deci, mai întâi o etapă de tranziție. Dar s-ar putea, la un moment dat, să avem nevoie de un mecanism de capacitate într-una sau alta din țări și trebuie să ne asigurăm că prin regulile pe care le includem în această propunere, acest lucru este considerat ca un fel de măsură de ultim resort, de ultimă instanță și decizia se ia pe capacități. Să vedem mai întâi dacă într-adevăr e necesar. Apoi sunt niște condiții foarte puternice. Uh, trebuie să existe o concordanță între capacitate și generatoare și în așa fel încât să putem avea o abordare integrată la, la nivel de Uniune Europeană. Trebuie să ținem seama de potențialul fiecarei regiuni. Dacă vă e teamă că la un moment dat, la ore de vârf, nu va exista suficientă energie, atunci ne putem pune întrebarea dacă vecinul cumva nu poate să aprovizioneze și să vină și să compenseze. E bine, toate aceste lucruri, evident, înseamnă că avem nevoie de mecanismul de capacitate, dar acesta trebuie să fie temporar, să, să se bazeze pe piață și să fie desemnat în așa fel, să fie organizat în așa fel încât să nu uh, distorsioneze concurența și, evident, să fie urmat și de reforme. și propunerea noastră e foarte clară, în sensul că nu trebuie utilizați bani publici pentru a veni cu subvenții pentru tehnologii depășite. Și toată lumea trebuie să-și dea seama că la un moment dat, da, pentru acest mecanism de capacitate va fi o oarecare nevoie de el la un moment dat, dar sub supraveghere, cu monitorizare, pentru că e vorba de bani publici și trebuie să știm cum aceștia sunt utilizați. Dacă este utilizat în mod corect pentru a promova transformarea, pentru a însoți procesul de tranziție, dacă este utilizat astfel, atunci da. Dar dacă este utilizat pentru a menține un sistem care nu funcționează, atunci nu. Mulțumim pentru răspunsuri, pentru observații, mulțumim uh, pentru ultimele <laughs> extraordinar de importante privind aportarea generală. Din 124 de colegi în total, doar uh, cineva s-a înscris la cuvânt, doamna Dali din Malta. Vă rog să uh, vă, uh, vă dau cuvântul. Succes cu președinția dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte, felicitări și pentru, pentru numirea în calitate de președinte al Comisiei ITRE. Domnule vicepreședinte, bun venit la noi. Uh, Știți care este poziția mea cu privire la această propunere. Am uh, discutat uh, în bilateral, uh, dar și public aș dori să vă spun că salut acest pachet privind energia curată, pentru că el conține măsuri care și propuneri care sunt de mult așteptate și care, iată, în sfârșit figurează în acest pachet. Mai ales Uh, pentru că cred că Uniunea Europeană trebuie să urgenteze acțiunile sale în acest domeniu și să propună o politică mai, un cadru de politici mai uh, puternic și mai uh, robust. Și, practic, ceea ce facem noi va avea un cuvânt de spus în viitorul energiei uh, după 2030, până în 2030 și, în orice caz, succesul acestui pachet va uh, arăta dacă Uniunea Europeană își va atinge obiectivele 2020. Însă, așa cum spuneați, uh, vom lansa un nou sistem în domeniul energiei. Eu sunt social-democratică și, deci, în această calitate, eu cred că Uniunea energie ar trebui să se bazeze pe uh, energie durabilă. Deci priorita- uh, prioritatea ar trebui să fie eficiența energetică. Uh, s-a spus că uh, trebuie să decarbonizăm energia, să reducem tarifele, să asigurăm securitatea aprovizionării cu energie, dar trebuie să asigurăm și competitivitatea economică și să creăm uh, locuri de muncă și să combatem și sărăcia în domeniul energiei. Ați menționat toate aceste aspecte când ați prezentat pachetul. Mă bucur să constat că există totuși o, un obiectiv uh, obligatoriu pentru energie, uh, eficiența energiei, dar cred că fondurile trebuie să fie uh, revizuite, în sensul că trebuie să fie acordate fonduri suplimentare. Aș dori să uh, Uh, vă întreb dacă credeți că uh, instrumentele financiare disponibile ar putea fi mai bine folosite, iar tot în contextul surselor regenerabile, Comisia spune că vom asigura un, condiții egale pentru toată lumea și deci că nu vom pune în pericol uh, obiectivele pentru climă, s-a sugerat că aceste o, măsuri ar putea duce la o creștere a emisiilor de carbon cum uh, vă veți asigura că și cetățenii vor fi uh, încurajați să participe pe piață și deci că uh, președintele o întrerupe pe oratoare. Vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut și jumătate, doamna Griffin, dar sunt foarte mulți colegi înscriți. Mulțumesc foarte mult. Uh, Jerzi, sunteți un președinte foarte echilibrat și foarte echitabil. Mulțumesc, domnule comisar, pentru tot ce ați făcut. Mulțumesc pentru abordarea în care încercați să includeți și autoritățile locale, municipalitățile. Mulțumesc și pentru combaterea sărăciei energetice. După cum știți, grupul meu a cerut măsuri mai puternice printr-un manifest privind sărăcia energetică și mă bucur că acest pachet conține progrese, mai ales în ce privește conceperea pieței și guvernanța și EPBD-ul. Dar eu cred că putem merge chiar și mai departe. Aș dori să mă declar dezamăgită, mai ales în ce privește obiectivul privind sursele regenerabile. Uh, Cele 27% propuse de către Comisie nu sunt suficient de ambițioase și se bazează pe o evaluare de impact, uh, impact părtinitoare privind prețurile la regenerabile. Dacă vrem ca industria să beneficieze de certitudine, dacă vrem să respectăm obiectivele COP21, avem nevoie de cel puțin 40% până în 2030 și trebuie să avem uh, ținte naționale obligatorii obligatorii. Domnule comisar, creștere cu 1% a ă, eficienței energetice ar duce la renovarea 300 de milioane de gospodării și 700 de milioane de ă, persoane și din sărăcia ă, energetică. Domnule comisar, urcați-vă în Airbus, întindeți-vă aripile și haideți să, să, să, zbur, să zburați cu SND-ul pentru acest obiectiv de 40%. Mulțumesc, domnul Piper. Ja, vielen Dank. Da, mulțumesc. Domnule vicepreședinte, ce le place multora foarte mult uh, în acest pachet este că există legătura cu multe alte domenii. Cred că este și un punct foarte a acestei comisii faptul că încearcă să vadă care este efectul propriei legislații asupra altor legislații existente. În acest sens, o întrebare. V-ați gândit dacă aceste uh, procente de economisiri care se solicită, iată, să crească chiar până la 40%, să fie valabile și pentru energiile regenerabile? În al doilea rând, se spune că s-a ținut cont și de efectele asupra sistemului ETS, dar, domnule vicepreședinte, nu se spune și cum ați făcut-o. Ne-ar place să avem o astfel de listă pentru a vedea cum diferitele legislații afectează sistemul ETS, cum afectează certificatele și prețurile. Cred că acest lucru încă nu rezultă clar. Și un ultim punct, IMM-urile și firmele mici. Ți-a spus că ar fi vorba de 10 miliarde, o cotă de economisire obligatoriu și că ar fi bine pentru IMM-uri. Eu cred că e chiar contrarul, pentru că dacă marile companii energetice se confruntă cu această obligație să trebuiască să economisească 3% în fiecare an, atunci vor face niște licitații extraordinare la nivel internațional, de pe urma cărora vor profita firmele mari, nu IMM-urile de la nivel local. Eu cred că cu aceast, acest obiectiv obligatoriu uh, atinge mai puțin. Mulțumesc, domnul Royal. Domnule președinte, câteva observații succinte și din partea mea. Obiective, descrie frumoase, analize, tot în regulă până aici. Însă, pe mine m-ar interesa metoda prin care s-a ajuns la aceste um, propuneri și prin ce foruri europene s-a uh, făcut această evaluare, dacă trebuie create și mai multe foruri. Domnul Piper uh, a dat un exemplu pozitiv. Partea cu etichetarea este un stimulent pozitiv. Uh, partea cu arhitectura pieții, ecodesign, un exemplu negativ. De ce acer trebuie să primească competențe mai sporite dacă în momentul de față, până la urmă, lucrurile funcționează? Eu cred că înainte de acest lucru trebuie să există o analiză care să se spună din motivele XYZ nu funcționează și trebuie îmbunătățit. Însă aici se alege descrierea unui scenariu studiu de anvergură, obiective extraordinare, nu știu ce mai bun, ce mai frumoși. Mi-aduc aminte de strategia, strategia de la Lisabona, care nu a avut prea mare succes. Cred că uneori este mai inteligent să procedezi cu pași mărunți, cu stimulente, să-i convingi pe oameni să facă acest lucru. Eu sunt foarte critic atunci când este vorba de a impune și mai multe uh, obiective obligatorii. Dar ce se întâmplă dacă nu se îndeplinesc? Care ar fi o a doua perspectivă de care trebuie ținut cont? Care sunt efectele asupra economiei uh, ce este periclitat, trebuie văzute ambele perspective. Nu ne putem entuziasma doar într-o direcție și să nu mai punem niciun fel de limite aici. Eu cred că lucrurile nu sunt corecte aici. Eu cred că atunci când este vorba de lucruri concrete, trebuie să ne întrebăm dacă sunt metode bazate pe piață. Există multe exemple bune, de exemplu la regenerabile, să deschidem piața din ce în ce mai mult. Însă, domnule președinte, doar o observație pe termen lung, nu mi se pare un model uh, eficient ca deputații normal să nu mai poată formula întrebări decât timp de un minut, în condițiile în care înainte s-au ținut discursuri foarte lungi, pentru că vă puteți trezi fără nimeni în sală. Mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Pachetul uh, energiei uh, curate reprezintă o bază foarte bună de plecare pentru a da un nou imbol de modernizare a sistemului energetic al UE. Într-adevăr, trebuie să încercăm să fim pionieri, trebuie să facem uh, mai ales uh, izolări, deci uh, să economisim energia, dar și să luăm măsuri novatoare în domeniul schimbărilor climatice. Trebuie să ne îmbunătățim sistemele energetice, gândindu-ne mai ales la mari consumatori și la obiectivele, obiective concrete pentru consumatori, dar și pentru IMM-uri și pentru competitivitatea industriei noastre. Nu credeți că ar fi important să avem obiective obligatorii la nivel național în domeniul surselor regenerabile? Apoi, consumatorii știm că sunt extrem de nesatisfăcuți, de nemulțumiți în ceea ce privește funcționarea piețelor energetice, ceea ce înseamnă că trebuie să le acordăm mai multă putere și să le conferim mai multă transparență consumatorilor. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte, având în vedere că am constatat ce își dorește Comisia prin propunerile pe care ni le-a făcut Comisia intenționează să evite uh, volatilitatea prețurilor, uh, precum uh, cea de acum din Spania. Aș dori de asemenea ca Comisia să nu lase doar la cheremul statelor membre combaterea acestei sărăcii energetice, o problemă imensă pentru cetățenii noștri în Europa. Mulțumesc! Domnul Cohlicek, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Acest pachet energetic este într-adevăr imens. Pe de o parte, avem producția de energie, Uh, și uh, după aceea avem uh, diversele activități, de exemplu eficacitatea energetică, izolarea și așa mai departe. Dar între producție și eficacitate există totuși transportul și să nu uităm că plătim pentru transportul gazului, că plătim pentru transportul rutier, pentru transportul maritim, însă nu plătim absolut nimic pentru presiunea foarte ridicată. Iar eu, în calitate de mic Uh, producător trebuie să plătesc pentru fiecare kilowată oră pe care îl introduc în sistemul energetic și plătesc transportul și presiunea ridicată. Dar în acest domeniu al presiunii ridicate nu există niciun fel de taxă și cred că este cea mai mare distorsionare de pe piață în uh, interiorul Uniunii Europene. Nu există transparență și nu putem face comparații între subvențiile acordate de către statele membre și cred că va fi problema cea mai spinoasă pe viitor. Cred că ar trebui să uh, facem ordine în acest domeniu. Iar Uniunea Europeană odată cu aderarea Bulgariei și-a dat seama care uh, sunt sursele de energie posibile. Dar Bulgaria uh, se confruntă cu probleme imense în prezent și probabil care vor persista și pe viitor. E o problemă pe care acest pachet energetic nu o poate rezolva. Trebuie să vedem care este situația reală pe piață. Mulțumesc! Dank. Doamna Ernst, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Este corect să vorbim despre o dimensiune istorică și uh, mașina electrică și așa mai departe, dar totuși îmi fac griji. Eu cred că obiectivele în ceea ce privește energiile regenerabile nu sunt suficient de ambițioase, au spus și alți vorbitori acest lucru și mai ales îmi fac griji în ceea ce privește injectarea în rețea a energiilor regenerabile. Și în ceea ce privește prioritizarea dispecerizării, mi-aș dori mai multe amănunte din partea dumneavoastră și cu, cum ar trebui să se întâmple și ce efecte ar avea acest lucru asupra regenerabilelor. Cred că obiective de extindere obligatorii trebuie să existe la nivel național. Foarte bine dacă ne propunem multe lucruri la nivel european, dar dacă nu se aplică la nivel național, e o problemă. Și trebuie să ne întrebăm dacă uh, obiectivele despre care se vorbește aici sunt realiste. În al doilea rând, eu vin dintr-o zonă um, cu mult cărbune din Germania. Care sunt conceptele dumneavoastră în ceea ce privește renunțarea la electrificarea cu cărbune. Aș dori să știu părerea dumneavoastră în acest sens. Nibler, next speaker. Mulțumesc foarte mult, doamna Nibler. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Toate bune și frumoase în ceea ce privește eficiența energetică, ne propunem obiective, vrem să fim lider mondial și trebuie să existe un preț corect pentru cetățeni. Și ajung la punctul cel mai important, cum anume urmează să finanțăm fie finanțate toate aceste lucruri. Dacă ne puteți da mai multe detalii, pentru că dacă vrem să digitalizăm rețelele, acest lucru costă enorm și acest lucru nu poate fi pe umerii consumatorului. Și pe lângă ceea ce face Europa cu EFSI, EFSI vreau să vă întreb ce stimulente poate crea. Și în al doilea rând, aș dori să vă mulțumesc pentru remarca în ceea ce privește piețele de capacitate, în ceea ce privește um, energia. Aici suntem într-un um, proces de transformare care nu se poate realiza de azi pe mâine, dar securitatea aprovizionării reprezintă un aspect la fel de important ca și problemele de mediu. Eu vin dintr-o zonă din Bavaria unde există foarte multă industrie energofagă și este important ca curentul să uh, fie disponibil 24 din 24. Eu cred că multe aspecte din propunerea voastră sunt uh, propuneri corecte, dar uh, întrebarea este dacă statele membre participă uh, în acest demers, pentru că și acolo trebuie implicați actorii regionali și locali la extinderea regenerabilelor lucrurile s-au făcut de jos în sus. Au participat uh, fermieri, comune și așa mai departe. Și vă mulțumesc pentru acest demers de a implica și uh, autoritățile locale. Eh, madame, eh, Mr. Zanonato. Sì, grazie Presidente, mi congratulo con eh, il Vicepresidente. Domnul Zanonato, mulțumesc, aștept dori să-l felicit pe domnul vicepreședinte Sefcovici pentru această propunere extrem de amplă, care, în opinia mea, reprezintă un punct de cotitură pentru politica energetică europeană. Nu vreau să mă refer prea mult la lucrurile pozitive, pachetul merge în direcția cea bună, însă are nevoie de câteva îmbunătățiri importante. În primul rând, trebuie uh, îmbunătățit obiectivul în ceea ce privește regenerabilele, care este stabilit la 27% până în 2030, dar nu reflectă astfel acordul de la Paris. În ceea ce privește obiectivele naționale, aici, <clears throat> pentru a oferi certitudine investitorilor, trebuie făcut mai mult. Trebuie să fie extinse aceste planuri pentru a ajunge cote de regenerabil la cote de regenerabile care să fie echivalente cu cele menționate în uh, evaluarea de impact. Trebuie stabilite reguli uh, clare atunci când facem această trecere la regenerabile pentru a crea certitudine pentru investitori. Aici, în opinia mea, încă nu există suficientă claritate și, în fine, în ceea ce privește dispecerarea energiei care vine din surse regenerabile, trebuie să ne gândim mai mult, pentru că dacă Um, nu există obligații obligatorii în ceea ce privește renunțarea la resurse uh, fosile, nu există suficiente stimulente pentru energiile regenerabile care nu vor putea face investiții certe în ceea ce privește capacitățile și rolul prozumerelor, sunt alte aspecte pozitive, dar mă voi opri aici pentru că nu mai am timp și cred, sper că împreună vom face treabă bună. Uh, Mulțumim, domnul Erer. Domnule comisar, aș dori să mă refer pe scurt la două teme. În primul rând, sistemul ETS se bazează pe concepția că printr-un sistem comercial se pot impune costuri uh, prin evitarea producerii acestor emisii. Însă există foarte puține programe care se ocupă de evitarea producției de dioxid de carbon în domenii precum siderurgia. Deci, practic, iată, avem o contradicție foarte mare între subvențiile pe care le acordăm în cercetare pe inovare tehnologică și uh, ceea ce este în practică până la urmă sistemul. Care este uh, părerea dumneavoastră în ceea ce privește adaptarea strategiei de cercetare și dezvoltare în acest domeniu? Uh, Vin dintr-o zonă minieră și eu, unde 20% din locurile de muncă sunt în această exploatare. Um, acest lignit nu este subvenționat, dar este foarte, este foarte important pentru asigurarea energiei în permanență. Este vorba de 20.000 de locuri de muncă uh, și ce le spun eu acum acestora dacă mă duc acasă? este vorba de exploatări de suprafață, unde nu există subvenții. Și cum? Cum pot eu să le prezint aceste procese de transformare care, sigur, trebuie să aibă loc, dar ce facem cu aceste regiuni din Europa care se confruntă cel mai tare cu efectele noilor politici. Pentru că, pe de altă parte, există alte regiuni care profită de pe urma regenerabilelor, pentru că riscăm să îi pierdem pe acei oameni care pot deveni votanți de extremă dreaptă. Eu cred că, pe lângă aceste propuneri, trebuie ca aceste procese de transformare să fie și însoțite cu alte măsuri. Mulțumesc, doamna Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări pentru alegere. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezență. Sunt de acord cu ce spus, cele spuse de colegul Cristian Eller înainte, respectiv că ar trebui să mergem înspre sectoare bazate pe piață în domeniul energiei. Cred că e aspectul cel mai important în uh, pachetul uh, energetic. Uh, trebuie să liberalizăm sistemele și nu mai avea probleme cu toate subvențiile pe care le avem. Dar am o întrebare despre contextul mai vast. Știm că energia a fost una dintre prioritățile pentru comisia dumneavoastră și, domnule comisar, ați, uh, v-ați ocupat în ultimii de doi ani de acest subiect, de acest domeniu. Știu că mm, statele membre se confruntă cu provocări diferite, dar aș dori, dacă se poate, să vă referiți la uh, una, două, trei uh, dintre realizările obținute în acest domeniu în Uniunea Energiei, care ar fi împlinirile, înfăptuirile. Am avem uh, ceva povești uh, de succes la nivel european? Sigur, la nivel local uh, au loc schimbări majore, dar dacă ne uităm la Europa, care sunt realizările cele mai importante în ultimii doi ani? Iar uitându-ne spre viitor, avem acest pachet imens și, în orice caz, eu cred că va necesita timp, problemele sunt destul de, gre, de, de grele și punerea în aplicare va lua ceva timp, dar, încă o dată, dacă ați putea să vă referiți la două, trei aspecte care sunt măsurile pe care ar, ar trebui să le luăm uh, în anul acesta și în anul uh, următor în domeniul uh, Uniunii Energiei. Mulțumim! Doamna Punset.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 Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Eu aș vrea să mă refer la articolul 6 la noua directivă pentru energii uh, regenerabile. Articolul acesta spune, statele membre vor veghea pentru ca nivelul și condițiile sprijinului acordat energiilor regenerabile să nu se modifice în așa fel încât să aibă un impact negativ asupra drepturilor uh, obținute de producători și asupra aspectelor economice. Acesta e articolul 6 din directivă. Și întrebarea mea este următoarea, domnule vicepreședinte. Articolul acesta este răspunsul Comisiei referitor la acele țări care, precum în Spania, în mod repetat, au încălcat siguranța juridică și au acționat retroactiv împotriva energiilor curate, pentru că asta e răspunsul Comisiei. Până în prezent, noi nu am primit nimic clar din partea Comisiei, n-a răspuns la nicio plângere și faptul că s-au uh, suspendat niște, un, un sprijin în mod retroactiv față de energii regenerabile. Vi se pare corect? Prin acest articol, prin această directivă, oare vom putea într-adevăr să punem capăt unei unui dezastru în rândul IMM-urilor și investitorilor care au vrut să investească în energie curată în Spania, peste 60 de mii de reduceri, uh, în mod, deci de, de, de penalizări în mod retroactiv au avut loc în uh, acest domeniu. Thank you very much. Uh, Mulțumim. Doamna Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Vizepräsident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Cred că acest pachet al energiei curate trebuie văzut și din perspectivă uh, a, a politicii industriale, pentru că este o ocazie și pentru crearea de locuri de muncă și investiții. Eu vin dintr-o regiune în care mai multe mii de oameni lucrează deja între timp în domeniul regenerabilelor, și iar prognozele spun că până în 2020 va fi vorba de 2000 peste 20.000 de locuri de muncă. Cred că trebuie ținut nu și de acest lucru și nu trebuie să intrăm în fel de concurență a locurilor de muncă. Firmele europene dețin cele mai multe brevete în ceea ce privește regenerabilele. Avem nevoie de poziția de lider și în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea de tehnologii um, prietenoase cu clima. Investițiile în regenerabile cresc deja de un deceniu. 300 de miliarde de euro s-au investit la nivel global în 2015 în regenerabile. Investițiile se fac doar atunci când există un cadru stabil care reprezintă, de fapt, garantul pentru investiții și o certitudine a planificării și de aceea este important să existe și un um, obiectiv uh, obligatoriu în ceea ce privește cota de regenerabilele. Un alt punct important pentru grupul meu este cadrul pentru cadrul de reglementări pentru consumator, care, în opinia noastră, trebuie să fie în centrul atenției și care în ultimii ani au devenit și furnizori de energie. O legiferare corespunzătoare este importantă în acest sens pentru grupul socialiștilor și democraților. Un alt punct important pentru socialiști este și combaterea sărăciei energetice. și trebuie avut în, în vedere măsuri concrete și aici prin uh, modernizarea, de pildă, a locuințelor vechi. Domnul Corobașev. Thank you very much, uh, Mr. Buzek, Mr. Shevchovic. Mulțumesc, domnule Buzek, domnule Shevchovic. Nu cred că ne vom atinge Uh, obiectivul ambițios de 27% dacă nu avem un obiectiv obligatoriu. Uh, succesul 2020 a fost unul dintre motivele pe, <laughs> pentru care am instituit uh, ținte naționale. Haideți să ne gândim. Mergem la restaurant, la sfârșitul serii, la cină, factura este 150 de euro. Se va pune întrebarea cine plătește cina. Împărțim fiecare 30 de euro, poate că unul se duce la toaletă în timp ce se plătește uh, cina, poate că unul va avea o strategie de ieșire și nu va dori să plătească pentru că nu dorește să mai facă parte din compania noastră. E vorba de o cină uh, de întreprindere. Deci trebuie să ne asumăm răspunderea la nivel personal. Eu nu cred în sisteme în care toată lumea uh, răspunde de tot. Și dacă vrei să zbori cu Airbus, ai Uh, o, o, deci un personal, uh, uh, echipă de zbor foarte mare, dar fiecare știe ce trebuie să facă. Vă pot da un exemplu cu țara mea. Avem o schimbare în legislația națională care a intervenit în martie 2015 în legătură cu uh, noile surse regenerabile din țara noastră. Zero megavați, zero. Nici nada. Și aceasta este pentru că ne-am atins ținta națională, dar acum nu mai există un obiectiv național obligatoriu. Deci, dacă vrem ca uh, în următorii 10-12 ani să avem uh, o amortizare a investițiilor, uh, aceste investiții vor fi amortizate în 25-40 de ani. Eu am 48 de ani acum. Nu mi-aș dori ca <laughs> investiția mea să fie amortizată la 78 de ani în orice caz, uh, cu rata de amortizare de 20 de ani, nu poți uh, să ceri uh, investitorilor să investească în regenerabile. Iată observația mea. Deci, trebuie să nu. Deci, fără subvenții și fără ținte naționale, obiectivul nu va fi atins. Mulțumim, domnule Columbacev. Este un nou membru dreplin al Comisiei ITRE din Bulgaria. Bun venit la comisia noastră și un alt membru nou, suplean de această dată din Croația, domnul Sclet. Aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, voi pune întrebări uh, totuși uh, cuprinzătoare și voi face și ceva sugestii. În primul rând, întrebările. Uh, vorbeați de faptul că trebuie să dăm putere cetățenilor. Am ceva îndoieli, pentru că uh, Uh, cetățenii noștri nu uh, înțeleg cum funcționează Uniunea Europeană. Deci, cum uh, să ne asigurăm că cetățenii înțeleg Uniunea Energiei? Mai ales în domeniul distribuirii există bariere și probleme în majoritatea statelor membre când cetățenii uh, doresc să devină uh, prosumeri sau când organizațiile colective doresc uh, să aducă energie în rețeaua de distribuire și au probleme cu costurile de conectare, cu regulile care se aplică. Deci e nevoie de reguli clare în domeniul distribuției, e clar. Apoi aș dori să mai uh, insist asupra faptului că companiile de distribuire a energiei uh, au sprijin din partea autorităților de reglementare în uh, uh, construirea acestor obstacole în calea cetățenilor. Apoi uh, mai vorbeați despre controlele inteligente și vă pun o întrebare uh, prietenoasă și poate chiar și vă avertizez atunci uh, când uh, Uh, veți prezenta discursul privind starea Uniunii, ar fi bine să cereți un raport privind uh, contoarele inteligente statele membre. Sunt uh, convins că veți avea surprize neplăcute. Pentru că s-a spus că aceste, aceste contoare au fost, introduce de fi, au fost introduse în 2013, anul când ne-am propus să reducem definitiv <clears throat> emisiile și așa mai departe. Îmi cer scuze, era vorba de 2023. Deci cum intenționați să susțineți uh, contoarele inteligente în următorii 10 ani? Mulțumesc, domnul Benson. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Pentru că ați lansat acest uh, pachet de iarnă sau uh, Airbus 380 Sigur că nu avem prea mult timp la dispoziție, aș dori să mă refer la consumul de energie în uh, clădiri. 40% din uh, energie este cheltuită pe clădiri, deci potențialul este imens. Uh, prin renovarea clădirilor vechi și prin noile construcții. Aș dori să subliniez trei aspecte principale pentru această revizuire. În primul rând, trebuie să respectăm competențele statelor membre. Uh, Trebuie să ne asigurăm că eficiența energetică și eforturile în acest domeniu uh, se fac în mod eficient, în mod inteligent, fără să fie o povară pentru IMM-uri. Cred că, pe de altă parte, există un potențial uh, locuri de muncă noi pentru IMM-uri în acest pachet. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, trebuie să dăm un nou imbold acțiunilor financiare pentru proiectele de renovare în domeniul energiei. Trebuie să includem toți uh, actorii financiari, inclusiv fondurile de pensii. Uh, ieri am vorbit la o conferință despre acest lucru, dar până acum nu am reușit să asociem fondurile de pensii și uh, investitorii privați. Trebuie să înțelegem că avem nevoie de noi instrumente în trusa noastră de uh, instrumente pentru a debloca această finanțare privată. Am uh, vorbit cu investitorii de fiecare dată venim cu același răspuns. Au nevoie de stabilitate pe termen lung. Cum veți garanta această stabilitate pe termen lung pentru investitori, astfel încât să primim mai mulți bani de la fondurile de pensii, de exemplu. Știu că avem FEI, Fondul pentru Investiții Strategice, e vorba de bani publici însă. Trebuie să deschidem uh, uh, finanțarea privată totuși în Europa. Mulțumesc. Doamna, doamna Van Bosiuc acum. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru realegere. Domnule comisar, mulțumesc pentru prezența aici astăzi și nu o să vorbesc prea mult. Eu cred că eficiența energetică e cu adevărat o prioritate. Și mă bucur de faptul că Comisia a pus uh, Uh, accentul uh, pe uh, acest subiect, dar cred că ar trebui să calculăm valoarea unui megawatt nefolosit pentru a încuraja consumatorii să facă mai mult pentru a atinge eficiența energetică. Și o întrebare pe care o pun adesea, e o întrebare de altfel care a fost adresată și de către doamna Nibler, în legătură cu factura la energie Sigur că e bine și frumos să ă, impunem acest obiectiv de 40%, dar totuși ă, toată această poveste vine cu un cost. Dacă ne uităm la cei 27% ă, propuși de către Consiliu de acest obiectiv, aș dori să știu cum a ținut cont Comisia de Tarifele la Energie, pentru că Comisia a prezentat uh, cifre interesante, deci eu cred că prin toate măsurile pe care le adoptăm uh, trebuie să ne asigurăm că obținem mai multă eficiență energetică. Dar să fim conștienți încă o dată de prețul plătit. Și mă întreb dacă ar fi posibil să permitem statelor membre să își etaleze în bugete investițiile în energie uh, de-a lungul mai multor ani. Mulțumesc! Much, madam. Mulțumesc, doamnă! Am terminat cu lista vorbitorilor. Domnul vicepreședinte m-a întrebat cât timp avem la dispoziție pentru vicepreședinte nu <laughs> contează. 20 de minute, 25 de minute, depinde de dumneavoastră. Secretarul ne spune 10 minute. <laughs> Poate totuși puțin mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că sunteți mult mai generos decât uh, secretarul comisiei dumneavoastră. Uh, Mulțumesc uh, pentru întrebările pe care mi le-ați uh, adresat, care abordează subiecte foarte interesante, dar o să încerc să mă refer la aspectele cele mai importante din întrebările dumneavoastră, în speranța că voi răspunde și la îngrijorările care s-au desprins din uh, o parte din întrebări. Și dacă domnul președinte îmi va permite, voi trece și la câteva um, aspecte de detaliu. În primul rând, trebuie să clarificăm neînțelegerile în legătură cu așa numitul priority dispatch, dispacerea prioritară. Pentru că mie mi se pare că uh, amestecăm acest concept cu accesul prioritar. Ce este uh, uh, dispatching-ul? Înseamnă că energia produsă de către, din surse indigene, din, de surse regenerabile, din uh, stocarea carbonului, merge direct în rețea și nu pe piață. Și deci, având în vedere situația actuală și faptul că tehnologiile pentru regenerabile sunt uh, avansate, ne dorim să uh, păstrăm acest uh, procedeu doar pentru micile instalații, pentru noile inovări, pentru micile uzine de demonstrare, de exemplu. De ce? Pentru că în unele state membre avem următoarea situație. Dacă elimin potențialul pentru regenerabile și în CHP, vom avea mai mult de 100% dintre uh, energia produsă uh, se va bate pentru acest uh, dispatching prioritar. Deci, dacă nu abordăm uh, acest, uh, această temă, atunci uh, vom împiedica piața să funcționeze cum trebuie. Deci, încercăm să combinăm stabilitatea cu introducerea unui sistem mai performant stabilitatea înseamnă că uh, pro, propunem o clauză de uh, anterioritate pentru noile sisteme, deci nu vor exista noi schimbări, deci ne vom baza pe sistemele anterioare, nu vor exista sisteme neexplicate. Uh, ne... Deci pe viitor dorim să ne asigurăm că după ce vom adopta uh, sistemul de uh, sprijin, nu va mai fi posibilă nicio retractare sau uh, retragere. E foarte important pentru producătorii de sursele regenerabile. În acest context trebuie să mai vorbim și de un alt aspect foarte important, este accesul prioritar. Cine primește accesul uh, prioritar? Și avem de-a face cu o situație tot mai des în Uniunea Europeană uh, E vorba de uh, supraaglomerarea rețetei, supraîncărcarea rețetei. Ce se întâmplă când există mult prea multe surse de energie? Într-o astfel de situație trebuie să uh, aplici simplificarea. Deci trebuie să le spui uh, producătorilor, nu ne dorim energia dumneavoastră, nu vrem ca ea să ajungă în sistem pentru că astfel ajungem la o supraîncărcare. Deci trebuie să stabilim o ordine a priorităților, cui dăm accesul uh, întâi. Și aici uh, introducem un sistem care reflectă mai bine uh, prioritățile noastre politice și proiectele noastre pe viitor. Noi propunem ca această tăiere a accesului să se facă în funcție de următoarele. Deci întâi uh, energia convențională, apoi cogenerarea și după aceea sursele regenerabile. Deci vedeți care este ordinea priorităților. Și, um, în fine, situații excepționale, autoconsumul, dar se întâmplă doar uh, când apare o criză de uh, rețea foarte gravă. Și cred că dacă consolidăm regulile cu privire la accesul prioritar, dacă clarificăm regulile cu privire la împiedicarea accesului, uh, obținem avantaje pentru sursele regenerabile și obținem mult mai multă claritate pentru, deci în domeniul energiei. Vorbim despre obiective Uh, obligatorii. De această dată este diferit pentru că e adevărat că avem astfel de obiective pentru Uniunea Europeană în totalitatea ei. Cred că în acest domeniu liderii au procedat corect pentru că își doresc ca Uniunea Europeană să atingă aceste obiective. Deci trebuie să folosim situația de avantaj în care ne aflăm uh, pentru a atinge aceste obiective la nivel european. Și deci avem nevoie de o abordare Uh, transfrontalieră regională. Și cum spunea domnul Roin, trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu ce fac ENSOI, uh, deci toate aceste uh, organisme europene pe care le propunem, avem nevoie de toate aceste organisme pentru că avem nevoie de fluxuri transfrontaliere, avem nevoie de Soluții regionale, domnule Royal, cu siguranță uh, urmărește îndeaproape dezbaterile între Germania, Polonia, Republica Cehă și Slovacia sau problemele de congestie și așa mai departe. Deci dacă vrem să uh, evităm o astfel de situație pe viitor, avem nevoie de o planificare regională. Trebuie să vedem ce se poate face în cazul unei astfel uh, de supraîncărcări a rețelei. Și deci propunem crearea unor uh, uh, centre regionale pentru transmiterea indicațiilor tehnice. Am discutat Ehm, acest lucru la Ocina seara. Avem câte, câțiva uh, operatori de distribuire care funcționează foarte bine, dar nu avem, din păcate, acești operatori în întreaga Uniune Europeană. Deci ei uh, lucrează în mod voluntar, au avut rezultate foarte bune, dar dacă vrem să creștem interconectivitatea la 10, la 20%, avem nevoie de reguli clare. Avem nevoie de o înțelegere concretă a cine ce face într-o situație de urgență. Și deci, trebuie ca operatorii trebuie să aibă posibilitatea, uh, știm că sunteți o, o firmă profesionistă, doriți, ne spuneți-ne cum doriți să uh, vă regrupați, cum vă uh, asociați, cum ar trebui să arate această cooperare regională și cum am putea găsi soluția ideală pentru o gestiune cât mai bună a fluxurilor de energie cu acerul, bineînțeles, cu Agenția Europeană a Autorităților de Reglementare, care va avea acest rol de supraveghere. Și apoi s-a mai pus uh, problema surselor regenerabile. Cum ne propunem să atingem acest obiectiv de 27% și cum ne vom asigura că uh, uh, toată lumea plătește la cină după ce a mâncat? Cred că aici trebuie să avem mai bune abordări. În primul rând, nu doar guvernanța intervină, intervine uh, atunci când vrem să ne atingem obiectivele. Avem mai multe propuneri pentru eficiența energetică în clădiri, noile, deci conceperea noilor piețe de electricitate și alte pro, propuneri și peste tot veți vedea că subiectul regenerabilor Uh, în mod separat, care să ducă la un model de afaceri mai performant pentru ei, uh, va avea avantaje pentru toată lumea și ne va permite să atingem obiectivul celor 27%. Uh, introducem această clauză de neretroactivitate și introducem și această participare transfrontalieră în în ce privește regimurile de sprijin. Sper că vom obține mai multă transparență, dar și interes suplimentar pentru a finanța sursele regenerabile. Deci, dacă vă uitați la combinația acestor măsuri, în ce privește uh, ecocarburanții, eficiența energetică, conceperea pieței electricității și sprijinile, um, schemele de sprijin, de fapt, noi creăm un mediu propice care sperăm să facă ca regenerabilele să ajungă la obiectivul uh, pe care ni-l dorim. Sigur că întotdeauna se pune o dilemă. Dacă nu ar trebui să fim și mai ambițioși, dacă nu, cum vrem, deci dacă vrem să fim mai uh, ambițioși, cum putem să atingem obiectivele de la Paris? Vă pot spune că o reducere cu 40% a gazelor cu efect de seră merge mână în mână cu obiectivul de 27% pentru regenerabile. Și după cum știți, când am constatat că 30% din eficiența energetică ca obiectiv obligatoriu va fi în interesul cetățenilor, decât propunerea inițială a Consiliului, am optat pentru acest obiectiv pentru că ne-am dat seama că acest obiectiv de 30% este mai eficient, va crea mai multe locuri de muncă și ne va ajuta să uh, combatem uh, poluarea și deci să cruțăm vieți nevinovate. Sigur că problema este cum atingem aceste obiective, pentru că cred că va trebui să transformăm sistemele energetice. După ce aceste procese vor uh, decola, Va fi nevoie de un model de afaceri mai uh, solid, mai uh, sănătos pentru această transformare și deci sperăm să intervină și uh, investițiile private. Sper să întrunim masa critică pentru a stârni interes în aceste investiții, să vină investiții străine în acest domeniu și deci cred că în 15 ani vom uh, raporta rezultate diferite, dar trebuie să pornim de undeva, trebuie să pornim de la obiective realiste care pot fi atinse sunt extrem de ambițioase, mai ambițioase decât cele propuse la Paris și să începem tranziția. Sigur că vom face schimbări pe parcurs după ce vor apărea tehnologiile și ă, dacă vom constata că există același nivel de ambiție și la nivel mondial. Sigur, cadrul la care mă refeream este foarte important. Trebuie să ne asigurăm că în domeniul cercetării și inovării toate aceste sugestii care au făcuse, inclusiv uh, stocarea uh, carbonului, o mai bună integrare a, carbon, a, a surselor uh, regenerabile, mobilitatea energetică, transportul electric în orașe, toate acestea sunt o, priori, o prioritate pentru munca noastră de cercetare și inovare și vom injecta și mai multe fonduri, vom încerca să învățăm și din experiențele altor uh, țări, de exemplu să uh, trebuie să motivăm uh, tehnologiile inovatoare în startup-uri pentru a veni cu soluții noi. Și avem două instrumente, planurile naționale de energie și de climă, care sperăm și sperăm să mă ajutați să-i conving, să convingem statele membre, noi ne dorim să obținem un prim proiect de text până la sfârșitul acest an. Acest prim set va stabili uh, ștacheta. Cum intenționează fiecare țară să-și atingă obiectivele de la Paris? Cum va ajuta Uniunea Europeană să atingă obiectivul uh, stabilit la Paris? Ar trebui oare să intrăm în uh, panică? Ar trebui să fim foarte mulțumiți, să ne întoarcem la măsuri tradiționale? Ehm, va fi un proces interactiv, vom coopera cu statele membre, cu dumneavoastră și vom încerca să vedem care sunt măsurile necesare pe care va trebui să le adoptăm dacă vrem să ne atingem acest obiectiv. Dacă uh, vorbim de această lacună, noi ne gândim cu ce am putea umple, dar în orice caz va trebui să vedem care va fi nivelul de ambiție real. Uh, dar ceea ce lipsea în trecut și ce introducem noi e un sistem de control permanent cum stăm cu atingerea obiectivelor. Acum, uh, în ce privește problema de finanțare. Mulțumesc tuturor celor care Înțeleg cât de importantă este eficiența energetică, nu numai pentru a combate sărăcia energetică, ci și pentru a îmbunătăți calitatea aerului în orașele noastre. Pentru noi e o prioritatea cu numărul 1 pentru că este potențialul imens. 40% uh, se irosește sau e alocat uh, în clădiri. Clădirile noastre uh, sunt vechi și deci trebuie să fie renovate. Dacă am renova doar 1% din clădiri anual, ar fi nevoie de 100 de ani pentru a ajunge unde ne dorim. Avem nevoie de bani, dar trebuie să ne gândim și la cadrul de reglementare. Deci nu e vorba doar de bugete private ca să finanțăm uh, renovarea, ci și uh, ca, uh, modele de afaceri, interesul privat inițiative de la nivelul autorităților locale care să declanșeze această cerere și care să sprijine aceste uh, evoluții. Ce propunem noi e o finanțare inteligentă pentru clădirile inteligente. Deja se acordă 17 miliarde de euro, sunt alocate în, această, în acest domeniu, deci prin planurile de coeziune și prin programele operaționale cu, aprobate cu statele membre. 22% din fondul Juncker uh, a mobilizat mai bine de 160 de miliarde, au fost uh, alocate doar eficienței energetice, deci pentru programele din acest domeniu și proiectelor care uh, au avut uh, consecințe pozitive. Sunt de acord însă cu dumneavoastră că trebuie să mergem și mai departe și să arătăm că există uh, stabilitate, există siguranță, certitudine și deci că dacă investiți în acest domeniu, ești sigur că e o investiție rentabilă și deci cred că sprijinul din partea guvernelor, dar nu numai guvernelor, ci și al primarilor, de exemplu, avem acest nou cadru, uh, tot acest sprijin va aduce bani uh, din partea investitorilor. Apoi a mai fost o întrebare, sau mai multe întrebări, legate de relația între eficiența energetică și uh, planul ETS. Sigur că trebuie să găsim un echilibru, pentru că ne dorim ca pe toate fronturile să se facă progrese, s-ar putea, într-adevăr, ca dacă ai uh, obiective prea ambițioase în domeniul eficienței energetice, să descurajăm sistemul ETS să funcționeze, să scadă prețurile. Dar uh, cu obiectivele actuale 30% pentru eficiența energetică și calculele pe care le-am făcut și felul în care Parlamentul European a aprofundat noul sistem ETS cu uh, eliminarea de pe piață a indemnizațiilor excesive, credem că suntem pe calea cea bună și că vom obține un preț la cărbune care să reflecte toate externalitățile, care să stimuleze inovarea și care să promoveze eficiența energetică prin obiectivele care figurează în propunerile noastre. Câteva comentarii succinte, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Dali pentru că a subliniat cât de importantă va fi președinția malteză. S-a ajuns la uh, viteza de croazieră, la grupul de lucru și știu că domnul Buzek organizează și uh, activitatea comisiei dumneavoastră în acel sens. Deci observăm progrese concrete pe toate aceste dosare care uh, sperăm să fie obținute deja în acest an. În ce privește regiunile uh, unde există industrie minieră și tranziție. Uh, Uh, tranziția energetică. Trebuie să recunoaștem că dacă vrem să avem o tradiție echitabilă în Europa, trebuie să sprijinim, uh, să trebuie să ne asigurăm că oamenii sprijină acest pachet. Știu că oamenii se mândesc uh, cu tradițiile lor, cu activitatea lor, locurile de muncă și își fac griji în legătură cu viitor și trebuie să venim cu opțiuni viabile, să le propunem soluții, noi modele de afaceri să construim un nou viitor pentru aceste regiuni. Și deci uh, creăm acest grup la nivel înalt uh, în care să uh, vedem ce au făcut regiunile în care tranziția s-a făcut cu succes, ce au făcut în domeniul politicilor sociale, cum s-au pregătit pentru această nouă economie, pentru acest nou model de afaceri. Și, bineînțeles, cum putem să folosim cărbunele în mod mai uh, curat, de exemplu. Avem aici cct uri deci uh, uh, captarea și stocarea carbonului. Deci trebuie să ținem cont de toate progresele tehnologice în acest domeniu și să le folosim. Însă doream să spun că e foarte important să nu lăsăm deoparte dimensiunea socială în tranziția energetică, pentru că unii vor câștiga, cei cu noi competențe, dar poate vor exista și alții care nu vor avea de câștigat. Uitați-vă la uh, cea de-a patra revoluție industrială. Uh, vă dați seama că multe locuri de muncă vor, fi, vor putea fi înlocuite de către roboți și deci trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și că uh, acordăm oamenilor noștri noi perspective în domeniul ocupării. Domnule președinte, am încercat cel puțin să răspund la întrebările care uh, au fost puse, unele au fost repetate. Sper că am răspuns la toate dintre ele, dar știu că timpul ne presează, ați fost deja generos cu timpul, cu mine, dar în orice caz sunt dispus să continuăm cu uh, eurodeputații, bilateral, prin mail, sau, bineînțeles, dacă mă mai invitați la comisia dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Și cu aș dori să vă uh, rog ceva. Ați notat tot ce s-a spus, inclusiv întrebările la obiect individuale. Poate că ați putea Ați răspuns, poate ați putea să răspundeți individual la deputați, pentru că ați notat și numele deputaților care v-au pus uh, întrebări. Ar fi foarte bine, foarte util pentru noi. Da, așa vom proceda. Am colaboratori de la comisie care au notat și ei întrebările. Sunt întrebări la care trebuie să primiți răspunsuri, trebuie să clarificăm situația și trebuie să înțelegem cât mai bine de ce au fost făcute aceste propuneri, care a fost raționamentul spatele lor și vom încerca să răspundem tuturor uh, membrilor care au pus uh, întrebările. Și dacă deputații nu sunt mulțumiți, atunci uh, îi rog să-mi scrie și voi încerca să le dau răspuns. Președintele, chiar și întrebările detaliate sunt foarte importante pentru comisia noastră și uh, ne place să uh, credem că putem influența activitatea Comisiei Europene. Deci mulțumesc încă o dată pentru prezența aici și pentru toate răspunsuri și pentru prezentare. Colleagues, we go to last point in our Mergem la ultimul punct de pe de zi, participarea Uniunii la parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană. Prima. Proiectul Prima, derulat în comun de mai multe state membre. Un proiect foarte important și trebuie să uh, parcurgem foarte repede uh, acest proiect de raport. Deci, dacă doriți să rămâneți în sală, e minunat, dar dacă doriți să aveți discute, discuții în bilateral, vă rog frumos să o faceți în afara sălii de reuniune. Deci vă rog să rămâneți în sală, dar dacă nu se poate, vă rog să purtați conversațiile individuale în afara sălii de ședință. Îmi pare rău. Colleague from Bulgaria as well. Și colegul din Bulgaria e rugat să ia loc. Pentru că e un proiect foarte important. Avem articolul 185 inițiativele prin care Uniunea Europeană și țările mediteraneene investesc în proiecte de inovare. Proiectul a fost uh, prezentat în noiembrie 2015 de către comisarul Moedeș. Aș dori să o invit pe doamna raportor, Sofia Sacorafa, să ne prezinte proiectul de raport. Vă rog. Consideration. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în decembrie 2016, cei doi colegiuitori, Consiliul și Parlamentul, au uh, adoptat textul referitor la parteneriatul prima și s-a cerut Comisiei Europene să se elaboreze o inițiativă care să poată fi uh, aplicată concret și s-a susținut de asemenea și uh, invocarea articolului 185 din TFUE drept temei juridic. Pe 18 octombrie, Comisia Europeană a făcut o propunere punând accentul pe două aspecte importante din punct de vedere politic și social, cum ar fi sistemul agricol și gestionarea resurselor hidrice. Sunt uh, încântată să constat că președinția malteză consideră prima drept o prioritate. Conflictele, instabilitatea politică, schimbările climatice, populația crescândă reprezintă o câteva din problemele pe care le presupune migrația. De aceea, prima reprezintă eforturile diplomatice ale Uniunii Europene care ne vor permite ulterior să facem față acestei migrații cu obiectivul de a îmbunătăți securitatea, de a menține biodiversitatea, de a îmbunătăți gestiunea resurselor hidrice în bazinul mediteranean și așa mai departe. Apa este un bun public. Accesul la apă reprezintă un drept, un drept al omului și faptul că există un parteneriat între sectorul public și uh, privat în cadrul prima ar putea să aibă rezultate tangibile, concrete, în scopuri pașnice ă, și respectând de asemenea și convențiile Națiunilor Unite. Știm că există mai multe uh, țări care au statut diferit, țări asociate, țări terțe. Avem o finanțare comunitară de 200 milioane de euro și avem de asemenea și uh, finanțare din partea mai multor altor parteneri. Și ne bizuim pe articolul 85, 185 din uh, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, tocmai pentru a promova participarea instanțelor de gestiune, instanțelor științifice la uh, acest proiect. Și cred că este metoda cea mai bună. Însă, mai mult decât atât, ar trebui să prevedem și niște excepții, niște derogări la acest pachet, în așa fel încât și alte organizații internaționale să poată participa. Eu nu împărtășesc punctul de vedere al Comisiei Europene și anume că acțiunile finanțate vor uh, trebui să implice neapărat uh, niveluri ridicate de pregătire tehnologică. Eu cred că asta ar putea să vină, dar într-o etapă ulterioară. Eu cred că mai întâi va trebui să menținem echilibrul între proiectele mari și proiectele mici. Apoi, în ceea ce privește aspectele procedurale, aș dori să vă spun că din motive de finanțare, cred că trebuie neapărat să lansăm proiectul acesta, prima, cu începere din 31 decembrie 2018. Și deci raportul meu va fi disponibil în, uh, cât de curând în toate versiunile științ, uh, lingvistice și vom avea și o ședință a raportorilor din umbră uh, cât de curând, așa că mă bucur încă de pe acum să avem o cooperare foarte strânsă. Mulțumesc din partea PP, doamna Iusu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru acest raport. Se aude foarte prost, apropiați-vă de microfon. Calendario, sobre calendariu. Sus enmiendas mejoran la, la propuesta de, de la comisión, a la que también quiero agradecer Propunerile sale îmbunătățesc uh, textul înaintat de comisie, așa că vreau să-i mulțumesc. Toate aceste modificări sunt deosebit de importante, nu numai din punct de vedere științific, ci și pentru a rezolva Dado că la ponente a explicat. Având în vedere că doamna raportoare a explicat foarte bine lucrurile, eu foarte pe scurt. Eu consider că amendamentele sale sunt foarte bune în ceea ce privește specializarea fondurilor naționale și europene la diferite niveluri în funcție de dezvoltarea tehnologică a fiecăruia. Și sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește uh, celelalte aspecte. Cred că este foarte important să avem o participare la prima unui număr cât mai mare de țări dar nu trebuie să uităm că există state membre care contribuie la prima, făcând un mare efort de natură economică și în acest sens eu m-aș pronunța pentru extinderea participării, dar în condiții egale. Acum, câteva puncte concrete care trebuie să fie clarificate și pe care eu voi prezenta anumite modificări. Unul se referă la garanții. Înțeleg că, așa cum se prevede la regulamentul financiar, este necesar ca garanțiile aduse de țările participante să fie suficiente pentru a acoperi fondurile propuse de Uniunea Europeană. Dar asta nu justifică în niciun fel că fiecare țară participantă să trebuiască să fie responsabilă în mod solidar uh, de întreaga sumă uh, ca și contribuția Uniunii Europene. Asta înseamnă că multe țări se vor retrage. Deci fiecare țară să răspundă de fondurile pe care ea le aduce la proiect. De aceea cred eu că este foarte bine să limităm astfel garanțiile, în așa fel încât acestea să fie suficiente, dar să și permită investiții. Și pentru că altfel s-ar putea să descurajăm participarea anumitor țări. Acum, pe de altă parte, cred că ar trebui să definim mai bine felul în care se vor forma aceste uh, consorții, consorțiumuri. Uh, unele țări ar putea să fie uh, eligibile în mai multe consorțiumuri. Și în final, aș vrea să fie foarte clar faptul că propunerea Comisiei de împărțire pe pilon pentru finanțarea comunitară cred că poate fi clar îmbunătățită și am să vin cu amendamente. Gracias. Mulțumesc foarte mult! Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și acum doamna Latoia. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez și eu uh, eforturile făcute de doamna raportor și uh, vom uh, lucra în continuare împreună pentru a mai nuanța conținuturilor. Eu cred că, în primul rând, trebuie să ne referim la forma acestei cooperări mai înainte de toate. Și de ce plec de la formă? Pentru Știm cu toții că utilizarea articolului 185 din tratat pentru acest tip de inițiativă reprezintă un um, complex juridic uh, foarte important. S-au uh, constituit deja organisme pentru gestionarea acestui proiect în baza articolului 185, formulă pe care eu de altfel am susținut-o, însă eu cred că trebuie demonstrat că o astfel de provocare complexă poate fi și gestionată. Eu vreau să fiu foarte practică aici. Dacă vrem să ne organizăm cu diverse comisii și comitete, atunci trebuie să ne și ridicăm la nivelul uh, cerut pentru a da dovadă că așa ceva poate să și funcționeze ceea ce poate fi dificil pentru țări care poate au birocrații mai complexe. În ceea ce privește finanțarea, aici um, am rezerv dreptul de a veni cu câteva amendamente pentru că finanțarea este crucială pentru că sunt conștientă că țărilor partenere le cerem un efort foarte mare uh, în ceea ce privește investițiile și aici este o mare răspundere. Pe fond acum, suntem cu toții de acord că este vorba de obiective cruciale pentru viitorul acestei țări, pentru țările mediterane, dar uh, nu este vorba doar de țările din sudul Europei. Pot să contribuie și alte țări și cercetarea în ceea ce privește apa, biodiversitatea, alimentarea, trebuie să se regăsească în chestiuni practice foarte concrete. Deci trebuie să avem rezultate tehnologice aplicabile până la urmă. O cercetare care până la urmă să ducă la îmbunătățirea condițiilor de viață și la o nouă dezvoltare economică. Cu astfel de amendamente voi veni eu. Mulțumesc, domnul Maria Secere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pentru realegerea dumneavoastră la postul de președinte al comisiei noastre. Uh, cred că vom avea o cooperare foarte bună între ECR și dumneavoastră. Și vreau să mulțumesc doamnei Sacorafa pentru acest raport care merge pe calea potrivită și care a analizat foarte multe elemente acoperite de acest uh, subiect, de acest raport. Parteneriatul prima ține și de cercetare și de inovație, însă cercetarea și inovația trebuie să aibă drept scop să fie în slujba societății. Și deci, obiectivul este ca cele două maluri uh, ale Mediteranei să aibă reciproc de câștigat din această cooperare. Și noi ne vom concentra pe anumite aspecte, gestionarea resurselor hidrice, pe de o parte, dar și, în același, și pe de altă parte sectorul agroalimentar, un subiect deosebit de important pentru acele țări care se află pe continentul african. Știm foarte bine că e vorba de țări care se confruntă cu dificultăți mari, sărăcie, șomaj. Există o problemă imensă în ceea ce privește uh, natalitatea. Și constatăm că aceste țări, în momentul de față, trebuie să se descurce cu dificultăți mari la nivel demografic și economic. Fluxurile migratorii înspre Europa nu fac decât să crească. Și observăm că există din ce în ce mai multe persoane ilegale care sosesc pe insulele Elene și observăm că vin din țări din Mediterana și care ar participa, țări care ar participa la acest parteneriat. Egiptul a aderat recent la FMI, ceea ce înseamnă că va trebui să luăm niște măsuri mai dure pe viitor. De aceea, cred eu că proiectul acesta primar putea să joace un rol important, preponderent, care ne va permite să sprijinim IMM-urile, economia, ne va permite să sprijinim proiectele de dimensiuni mici, care, deși sunt mici, sunt deosebit de importante pentru aceste țări și care nu ar trebui să uh, ducă la un parteneriat în slujba doar firmelor mari și a multinaționalelor care oricum nu vor da rezultate bune pentru cetățeni și prin acțiunile noastre trebuie să respectăm de asemenea și convențiile Națiunilor Unite, în așa fel încât să eliminăm sărăcia și să dezvoltăm cooperarea economică și să promovăm dezvoltarea florilor care se află pe malurile Mediteranei, mai ales în Africa și Orientul Mijlociu. Și doar astfel vom reuși să punem capăt islamismului extremist care ne pune atât de multe probleme. Iată, domnule președinte, care sunt punctele principale. Noi vom veni și noi cu amendamente care vor merge în acest sens tocmai pentru ca să fie preluate în raport și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că va trebui să întărim sudul Europei în așa fel încât să obținem rezultate pozitive. Mulțumesc și acum domnul Telicca din partea ALDE. Let me, on behalf of Mr. Telicca, thank the rapporteur for the work. It's, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc eu în numele domnului Telicca din partea ALDE. Uh, mulțumesc doamnei raportor pentru text și mulțumesc și Comisiei pentru această propunere, în așa fel încât să facem față provocărilor de mediu cu care ne confruntăm în această regiune. Cercetarea și inovarea trebuie să fie utilizate ca și instrumente pentru a găsi uh, un punct, o puncte de convergență cu aceste țări terțe, fiecare având specificitatea sa. Ideea este că depășește doar un cadru strict de cercetare. Și aici sunt mai multe aspecte care trebuie să fie luate în considerare. Să ne asigurăm că resursele ce vor fi investite în acest program vor fi investite în, ca, modul cel mai eficient și că va exista și o evaluare. Ideea de condiționalitate pentru statele membre care vor participa în program. Suntem pentru. Un alt aspect important reprezintă o povară administrativă cât mai redusă pentru participanți. Și uh, în trecut uh, știm că au existat probleme în acest sens. Deci trebuie să ne asigurăm că banii sunt utilizați în mod eficient și că, da, sunt folosiți și în domeniul cercetării. Cercetarea și inovarea reprezintă un element principal asupra care noi trebuie să punem accentul și sper că vom, ne vom bizui pe succesul altor programe, cum ar fi Orizont 2020 și altele, pentru a reprezenta adevărat, uh, un adevărat atu și un avantaj pentru toate statele care participă la prima. Mulțumesc din partea verzilor, doamna Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Păi uh, mie mi se pare că, uite, odată, iată, e vorba de o inițiativă bună, măcar odată, pentru că este exhaustivă, uh, e pe un subiect deosebit de important, și anume gestiunea resurselor hidrice, uh, sistemele alimentare, se referă la multe țări, evident, din Uniunea Europeană, statele membre, așa cum a spus, precum și țările uh, asociate. Deci, iată că avem, măcar o dată, o viziune globală, amplă și corespunde mai multor obiective. Pentru că, după cum se spune, trebuie, da, trebuie să facem față schimbărilor climatice. Iată, deci, un subiect în care vom reuși în diferite țări să organizăm această capacitate de adaptare față de uh, secetă și de problemele alimentare. De asemenea, dimensiunea politică. Cum putem să luptăm împotriva migrației dacă oamenii pleacă uh, pentru că nu mai au niciun viitor în țara lor de baștină. De aceea cred eu că este foarte important să afișăm și dimensiunea politică a acestui proiect și apoi, evident, și un obiectiv de solidaritate, pentru că e vorba de cooperare între statele membre ale Uniunii Europene pe de-o parte și țări precum Egiptul, Marocul, Israel. Foarte bine. Acum, ceea ce privește finanțarea, de asemenea, există o solidaritate, 200 de milioane de euro care vor fi uh, alocate prin Orizont 2020 și 200 de milioane prin statele membre. Cu, bun, știu că s-ar putea să fie probleme financiare cu repartizarea și garanțiile și o colegă s-a referit la acest lucru. Dar Acolo unde eu aș vrea precizări suplimentare referitor la sfera de acoperire, pentru că în momentul în care vorbim despre aprovizionarea cu apă și vorbim despre sistemele alimentare, toată partea de asanare nu prea figurează în text. O cuprindem sau nu în text? Pentru că apa e un, reprezintă de fapt un ciclu complet și faptul că ai acces la apă și că o folosești e bine, dar la un moment dat apele uzate trebuie să fie reciclate. Apoi, criterii de durabilitate care sunt criteriile pe baza cărora vom alege proiectele? Dacă vrem să instaurăm, nu știu, sisteme de forare și să epuizăm apele să epuizăm pânzele freatice și peste 10 ani să nu mai avem apă deloc, nu mi se pare înțelept. Deci, e clar că apa aceasta trebuie să servească și sistemului uh, agricol. Vrem o agricultură intensivă cu organisme modificate genetice sau vrem o agricultură tradițională care să permită oamenilor să se alimenteze și să ne permită în același timp să luptăm împotriva sărăciei. Acum, e un punct asupra căruia eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, doamna raportor, și anume criteriile mai ales de repartizarea fondurilor. Eu aș vrea să se ocupe comisia de asta, pentru că dacă cele 200 de milioane de euro în orizont 2020 sunt alocate, e bine să fie alocate pe proiecte care sunt mature, care sunt imediat uh, tra- transpozabile în practică. Deci dacă statele membre vor să facă cercetare, inovație pe alte, sau alte studii, bine și frumos, dar e nevoie de rezultate vizibile vizibile rapid pe aceste proiecte. Și în acest sens, cred eu că, într-adevăr, trebuie să fim mai vizibili în Uniunea Europeană. Nu vom mai fi atacați dacă vom fi în măsură să explicăm faptul că astfel de proiecte pot fi instaurate în bazinul Mediteranei. Mulțumesc și acum doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, și eu susțin inițiativa Comisiei de a crea o colaborare în ceea ce privește cercetarea și inovarea în țările mediteraneene, care un lucru important nu doar pentru țările din această zonă, ci pentru întreaga Europa, obiectivul fiind de a ajunge la rezultate care să îmbunătățească viața oamenilor și care să ducă la o producție mai durabilă de alimente și la o mai bună furnizare a de apă calitativă, pentru că foarte mulți oameni sunt uh, afectați de uh, acest lucru. Eu regret faptul că țara mea natală, Austria, nu participă în această inițiativă și voi încerca să fac tot posibilul pentru o reevaluare, pentru că nu doar țările mediteranene ar trebui să participe la un astfel de proiect important, <clears throat> ci Uh, și alte țări din uh, Europa ar trebui să participe pentru a întruni cele 200 de milioane necesare pentru cofinanțare, pentru că este important să se creeze locuri de muncă în aceste țări, uh, să se combată sărăcia și să se creeze creștere economică. Este important pentru aceste țări, dar și pentru Europa în general. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și interpreților pentru faptul că ne-au acordat un plus de 10 minute, ceea ce înseamnă că în 4 minute trebuie într-adevăr să încheiem. Doresc să mai intervină alte trei persoane, domnul Budicek. Děkuji. Eh, já si myslím, že kolegyně správně řekla, že by ten projekt Mulțumesc foarte mult. Eu cred că colegul a arătat pe bună dreptate că acest proiect ar trebui să vizeze, pe, să vizeze toate statele membre Republica Cehă, de pildă, a contribuit uh, periodic în uh, cercetare în ceea ce privește uh, agricultura subtropicală. Eu cred că trebuie implicate mai multe centre de cercetare. Trebuie să ne asigurăm că se va ajunge și la o reîmpădurire. Și în al patrulea rând există posibilitatea de a extinde creșterea uh, <clears throat> peștelui în diferite ferme. Mulțumesc. Din partea Comisiei acum, reprezentantul Comisiei. Să crească pește. Se pare că nu funcționează microfonul. Vă rog să-l folosiți pe cel de alături. Da, mulțumesc pentru faptul că pot să intervin și eu. Voi fi foarte succint și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru că am a avut foarte multe semnale pozitive în favoarea prima. Salutăm de asemenea și îmbunătățirile aduse de doamna raportor la propunerea Comisiei nucleul acestei inițiative până la urmă se referă la aplicare. Sunt uh, vizate și principii esențiale ale Uniunii, dar și ale ONU, ceea ce privește accesul la alimente și la apă. S-a da, făcut mențiune și la simplificare, o caracteristică cheie ale program- a programului 2020 trebuie ca uh, lucrurile să fie cât mai simple pentru ca cât mai mulți oameni să poată să fie beneficiari. Luăm notă de observația care vizează garanțiile financiare, o chestiune tehnică dificilă unde va trebui să găsim soluții împreună, iar în rest așteptăm cu interes uh, amendamentele promise. Mulțumesc foarte mult! Și o ultimă intervenție foarte scurtă, doamna Sakharova. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să mulțumesc colegilor pentru intervenții. În cursul reuniunii raportorilor din umbră vom avea ocazia să reluăm această teme și să găsim o linie pentru demararea acestui program, pe care îl consider foarte important. Mulțumesc. Iată, deci, uh, multă susținere din partea colegilor. 9 februarie, termenul limită de, depunde, de depunere a amendamentelor la prânz. Atât pentru acum și reluăm la ora 3 după amiază. Mulțumesc.